understanding of the situation by going herself on mission next week. Thank you. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant en lui demandant de ne pas dépasser Monsieur Gemo Lodessani, directeur du bureau du Programme alimentaire mondial à Bruxelles. Eh, merci, euh, Madame la Présidente. the advantage is that I'm I'm not going to repeat uh, um, clear concept that uh, my uh, friend Keys uh, already stated. Uh,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 Now, as, uh, as, um, as we are uh, in the, the next uh, slide, uh, no, the, the previous one, because we are, our response in this moment, we are covering in the month of June. Diapozitivul precedent, în luna mai, luna iunie, prin diferite programe, am acoperit 7,3 persoane, milioane de persoane. Uh, vedeți repartiția acestora pe fiecare țară în acest tabel. E vorba de persoane care primesc alimente, pot participa la astfel de scheme de distribuție de produse alimentare, fie beneficiază de intervenții cu caracter uh, nutrițional. Deci pot beneficia de anumite terapii de hrănire. Toate aceste programe au fost activate și până în prezent funcționează destul de bine. Dacă mai acordați încă 5 secunde, doamna președinte. În sudul Somaliei avem o problemă și anume, acum 2 ani de zile uh, a existat de asemenea o situație foarte dificilă comparativ cu cea pe care o avem uh, în momentul de față și am avut un număr semnificativ de refugiați care au traversat frontiera. Și acum, în sudul Somaliei, avem o anumită prezență a ONG-urilor, uh, ONG-uri care s-au instalat acolo în ianuarie 2010 din motive de securitate și siguranță și nu au mai părăsit regiunea de atunci până acum. După cum știți, în comunicarea făcută de Al-Shabaab săptămâna trecută, ar trebui să ținem seama de acest aspect, să-l considerăm ca un semnal pozitiv în momentul în care vom relua intervenția noastră după o evaluare amănunțită și detaliată a situației la fața locului. Pentru că ceea ce se spune uneori în mod public nu corespunde întotdeauna cu realitatea și criteriile nu au fost uh, actualizate. Noi avem cifrele ca urmare a evaluărilor și ne bazăm pe un număr total de 9,4 milioane de persoane. Deci, sumele ce sunt consacrate a, uh, programelor și intervențiilor noastre la fața locului nu vor face decât să crească. După cum vedeți, în momentul de față, în această situație, am, re- am reușit mai mult sau mai puțin să evităm uh, situația cea mai groasnică, am reușit să facem anumite investiții, am uh, putea eventual, împreună cu ceilalți membri ai Parlamentului, să vedem dacă putem merge mai Vă mulțumesc Vă mulțumesc foarte mult. Vă depășiți fiecare cu câte două minute, așa că să știți că uh, nu este prea uh, agreabil pentru următorii. Dau acum, deci, cuvântul domnului Tidar Vald. Mulțumesc, doamna președintă. as many of you know... Vă mulțumesc că ascultați și părerea Oxfam. Suntem o agenție umanitară care lucrează în întreaga lume. Uh, a fost fondată în 1942 ca răspuns la criza alimentară și muncim asupra acestui aspect de atunci până acum. Nu voi repeta cifrele pe care le-a, repeta, le-a spus și colegul meu. Probabil că veți vedea că avem un uh, document uh, în care lucrăm împreună cu uh, Organizația Mondială a Comerțului în această regiune. Există anumite certuri în ceea ce privește numerele, 10 sau 12 milioane aceste cifre vor crește. Acest, acest lucru credem că se va întâmpla. Ploi nu așteptăm până în octombrie și nici pentru această lună nu există niciun fel de garanție, așa că criza va fi și mai gravă în următoarele luni, probabil până la sfârșitul acestui an sau începutul anului 2012. Colegii mei pe teren au văzut ce se întâmplă, cum nu există apă, alimente în regiune, nivelurile de malnutriție sunt foarte mari, depășesc cu 5 ori nivelurile de urgență din Somalia, sute de animale au murit și se va ajunge la un număr cu 50% mai mic decât cel normal. Ați auzit ce a spus și colegul meu, foarte mulți dintre acești oameni trăiesc în zone în care există conflicte, așa că e foarte greu să ajungem la ei să-i ajutăm. Nu putem accentua îndeajuns gravitatea situației. În trei luni s-ar putea să plouă sau nu. Așa că Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum și să-și crească eforturile astfel încât agențiile să aibă fondurile suficiente pentru a ajuta. E nevoie de ajutor pentru persoanele afectate de această secetă. Unele state membre au pus deja la dispoziție fonduri. Doamna Georgieva a vorbit deja de 6,5 milioane care vor trebui donate spre ajutorarea refugiaților din această zonă a lumii. Salutăm această abordare pentru că există mai mult de uh, 9.000 de refugiați care vin în această tabără în fiecare săptămână. Însă e nevoie de mult mai mult. Fondurile sunt insuficient, uh, insuficiente. și statele membre trebuie să crească fondurile pentru toate aceste țări afectate. E nevoie de un ajutor care să vină cât mai repede, astfel încât să putem salva cât mai multe vieți. Problema e că răspunsul internațional vine de multe ori mult prea târziu, când dezastrul a lovit deja, oamenii suferă de foamete, animalele lor au murit deja. Această criză din această regiune este un exemplu extrem în ceea ce privește alimentația mondială. Oamenii mor și nu reușim să-i ajutăm. De aceea trebuie să rupem acest uh, cerc vicios și să reușim să acționăm la timp. Sunt multe lucruri pe care Uniunea Europeană le poate face, să investească în acei producători la scară mică din țările în curs de dezvoltare. De asemenea, trebuie oprită creșterea prețurilor la alimente. În timp ce unii mor în aceste regiuni, în capital există oameni care se bucură de aer condiționat și de alte astfel de lucruri. Trebuie să fie protejate drepturile fermierilor. Acestea sunt foarte importante pentru ca aceștia să poată răspunde la dezastre și la schimbările climatice. Trebuie să se ia acțiuni pentru a scădea emisiile de gaze cu efect de seră, pentru că dacă nu, tendin, dacă nu climatul, clima va continua să se schimbe și seceta va fi o problemă în continuare. Dacă nu abordăm această problemă, e clar, crize vom, vor mai tot veni, vor pleca, dar dacă nu acționăm, putem vorbi de o criză perpetuă în această regiune și aceasta va fi rezultatul dacă nu abordăm problema. Foarte bine. Uh, și acum dau cuvântul domnului Wim Oldhoff uh, de la DG DEFCO. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrut să pun lucrurile în perspectivă. Și ideea este că în această regiune, în cornul Africii, întotdeauna a existat această tendință de uh, nesiguranță alimentară. E vorba de o regiune în care nesiguranța aprovizionării cu alimente este foarte mare și uh, avem nevoie de uh, aceste elemente pentru a înțelege care este regiunea cu care ne confruntăm. Am câteva cifre la dispoziție care indică faptul că uh, în această regiune nesiguranța uh, aprovizionării cu alimente este una cronică și nu prea am observat progrese uh, de-a lungul timpului. Etiopia doar este o excepție însă nu există resurse suficiente pentru ca țintele uh, propuse de, uh, de GDEFCO să fie îndeplinite. Apoi, Cornul Africii este de asemenea o zonă cu foarte multe provocări. colegii s-au referit deja, oratorii precedenți s-au referit deja la acest lucru. Dar discutăm despre o zonă în care rezervele alimentare reprezintă baza Uh, pentru modul în care funcționează această societate. Agricultura, uh, creșterea animalelor se confruntă cu o problemă și anume o productivitate scăzută. Și poate că ar trebui să dezvoltăm acolo anumite sisteme de marketing. Dar mediul este foarte fragil pentru că există secetă, nu e prima secetă din această regiune, dar ne confruntăm și cu uh, inundații. Deci, vedeți, schimbările climatice uh, se manifestă astfel și uh, există această coexistență între fermieri și păstori. Uh, e vorba de o regiune cu conflicte și presiunea asupra acestor rezerve este cu atât mai mare. De aceea, în această regiune avem uh, această nesiguranță de aprovizionării cu alimente și în acest sector, ce poate face Uniunea Europeană și ce face Uniunea Europeană în cornul Africii pentru a asigura această aprovizionare pe termen lung? Toate aceste țări la care ne-am referit astăzi, ei bine, sunt țări în care siguranța aprovizionării este una uh, sub presiune și am să mă refer la asta peste câteva minute putem observa în aceste țări diferite aspecte ale uh, securanței alimentare, accesul la producția locală, uh, posibilitatea de a transforma anumite uh, produse, uh, probleme de nutriție, asupra cărora nu ne-am aplicat uh, suficient, și aspectul stabilității. Stabilitatea reprezintă unul din elementele cheie care poate duce la situații de criză. Noi am investit în ultimii ani, în mod, de, de fapt în ultimele decade, am investit foarte mult pentru a obține informație. Și informația este acum disponibilă, uh, pentru că aceste sisteme de colectare a datelor au fost finanțate și funcționează în momentul de față. De asemenea, acordăm o atenție uh, deosebită și a unui alt aspect, și anume Uh, sprijinul pe care, asistența pe care o acordă ONG-urile la fața locului. Dar voi reveni asupra acestui punct. Apoi, dacă ne uităm la sumele acordate pentru fiecare țară în parte, vedeți că e vorba de aproape jumătate de miliard de euro pentru toate cele trei țări. Acestea sunt sumele de care discutăm pe o perioadă între 5 și 7 ani de zile. E o perioadă acoperită de către cel de-al uh, zecelea instrument pentru siguranța alimentară și de către alte instrumente pe care le avem la dispoziție în acest domeniu. Apoi, în Etiopia e vorba de 200 de milioane, iar pentru fiecare țară, uh, Somalia și Kenya, în jur de 150 de milioane de euro. Și am să vă dau câteva exemple Uh, câteva programe în care noi suntem implicați. Crearea unui, unei rețele, a unui program uh, care să vizeze siguranța, stabilitatea. Noi încercăm să punem capăt nesiguranței aprovizionării cu alimente în aceste țări, care este o nesiguranță cronică. Nu vrem ca oamenii să aibă probleme și încercăm să identificăm acele regiuni sau grupuri de persoane care pot suferi din această cauză. Și deci încercăm să instalăm acele rețele de plase de siguranță. Deci e vorba de 7,5 milioane de persoane care primesc fie uh, hrană, fie uh, bonuri pentru alimente. E vorba de asemenea și de persoane în vârstă, persoane din categorii sociale defavorizate. Încercăm de asemenea să uh, construim uh, șosele și să asigurăm apa potabilă. Apoi, ce putem observa? observăm că efectele directe ale unei astfel de intervenții sunt îmbunătățirea uh, situației generale, spre exemplu accesul la anumite servicii care poate astfel fi uh, menținut. După cum v-am spus, e un program care este susținut de foarte multe guverne uh, în Uniunea Europeană. E vorba de 125 de milioane de euro pentru perioada 2010-2014. Acum, problema cu care ne confruntăm este că în anumite regiuni nu sunt acoperite. Apoi, în Somalia, în ceea ce privește animalele, în partea nord-estică a Somaliei, acolo situația este cea mai dificilă și punem accentul pe exportul pentru îmbunătățirea calității uh, noi susținem acolo programe de certificare, de supraveghere, acordarea de uh, autorizații, sprijin pentru veterinari și, de fapt, în această parte a țării e vorba de 1,5 milioane de persoane. Și acum cel de-al treilea exemplu în Kenya. Programul acesta se referă la zonele rurale și are trei, trei axe. Uh, Um, productivitatea în ceea ce privește sectorul agricol din Kenya cu scopul de a susține în mod larg agricultura. În al doilea rând, și asta este foarte important în contextul de față, punem accentul pe acele regiuni în care pământul este arid sau semiarid. Încercăm să instalăm sisteme de inundații, să de um, irigații și încercăm de asemenea să avem un sistem de asigurări care să poată acoperi astfel de situații de criză și catastrofe naturale. Și acest lucru este suplimentat și cu alte fonduri care contribuie de asemenea la uh, rezolvarea acestor situații de secetă, în așa fel încât dezvoltarea să poată continua în această regiune. Și acum câteva cuvinte în ceea ce privește uh, politicile legate de uh, siguranța alimentară și printre aceste politici lansate anul trecut și țin să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră, ce va avea loc de altfel mâine, din nou pe această temă, câteva aspecte merită să fie subliniate. E vorba de instrumente de finanțare pentru 2011-2013. Este un element care a beneficiat de o atenție sporită în ultima vreme și există uh, o colaborare între DEVCO și ECO pentru a avea acest cadru uh, comun de dezvoltare umanitară e un uh, proces care are mai multe etape în care, prin care încercăm să ajungem la acțiuni comune care să conțină atât latura dezvoltare cât și latura umanitară. Încercăm să îmbinăm aceste două idei la fața locului pentru a evita orice fel de lipsuri, contrasiceri sau suprapuneri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Prin urmare, am să dau acum cuvânt, să le dau acum cuvântul uh, deputaților. Domnul Berman. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea e următoarea. Vorbim doar despre dezastrul provocat de secetă sau vedem aici un eșec în ceea ce privește politicile? Eu cred că e mai degrabă cel de-al doilea aspect. Vorbim, bineînțeles, despre consecințele schimbării climatice în zone aride și semiaride, unde secetele sunt mult mai frecvente. Când plouă, plouă abundent, însă apa nu rămâne în sol. Ce observăm și mai mult? Politicile îndreptate spre aceste populații rurale nu sunt suficiente. Și asta din cauza unor guverne care neglijează aceste comunități pastorale, ace- ei neglijează pe acești oameni, se uită la ei de sus, în timp ce cei din capitale, aceștia sunt cei din capitale, din Nairobi, Addis Abeba și așa mai departe. Așa că vorbim despre niște politici care ar, putu, ar fi putut să fie mai bune și s-ar fi putut evita situația de astăzi. Am vizitat nordul Keniei acum câteva săptămâni împreună cu asistentul meu. Ce am văzut noi acolo? Am văzut niște lucruri șocante. Am văzut familii care săpau pe bazinele secate ale râurilor, săpau în căutare de apă, cu mâinile goale. Am văzut că nu mai aveau vite pentru că seceta e mult prea accentuată acolo, așa că doar caprele mai reușesc să supraviețuiască în asemenea regiuni aride și semiaride vedem într-adevăr care sunt consecințele schimbărilor climatice. Însă, acești păstori ar putea să trăiască în aceste regiuni. Au spus că își doresc și pot să trăiască aici. Dar asta doar dacă există politici adecvate. Dacă au acces la apă, și apa există sub uh, pământ, dacă au acces la servicii de sănătate, la educație, la transport, la infrastructură. Colegii mei au vorbit deja despre aceste aspecte. Și apoi e și o problemă de cunoștințe, de know-how în ceea ce privește animalele. Aceste populații sunt cele care vin cu o mare parte din venitul din agricultură din această parte a țării. Sunt foarte importanți din punct de vedere economic, chiar dacă nu e foarte evident acest fapt. Ei au nevoie de posibilitatea și de autorizația de a trece granița. O problemă persistentă anul trecut a fost acapararea terenurilor. E nevoie de o soluționare a conflictelor între triburi care luptă pentru puținele resurse din zonă. Câteodată aceste conflicte sunt vechi de secole și nu sunt ușor de oprit. Însă acești oameni au un viitor vor, e nevoie de mai mult decât ajutor umanitar. M-am bucurat să-l aud pe domnul Oldhoff care vorbea despre legătura dintre ajutorul umanitar și politicile de dezvoltare. E nevoie de mult mai mult decât de acest cadru comun pentru ajutor umanitar. Trebuie să regândim politicile de dezvoltare în această regiune. E nevoie de o schimbare de gândire în domeniul dezvoltării și apoi și în domeniul umanitar. În parte e responsabilitatea Uniunii Europene. Schimbările climatice nu au fost cauzate de aceste comunități pastorale. Dezvoltarea rurală a fost neglijată de Uniunea Europeană în ultimele decenii, așa că mă bucur să văd că există o schimbare foarte vizibilă din anul 2008. Asigurarea cu alimente ar trebui să rămână o prioritate. Siguranța alimentară ar trebui să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană în următorii ani. Vă mulțumesc. Madame, doamna Keller. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, am câteva întrebări. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentare. Știu că dumneavoastră ați vorbit despre fonduri insuficiente. Aș dori să știu câte sume, câte fonduri acordă în momentul de față statele membre și uh, de câte fonduri e nevoie. Deci care e diferența între cele două sume? Și al doilea rând, uh, Uh, nu am înțeles prea bine cifrele pe care Comisia le cheltuie la fața locului. Poate puteți repeta aceste cifre. Și de asemenea ați spus că în Eritrea nu e posibil să existe această asistență umanitară. Și atunci cum putem încerca să ajungem la oamenii care se află acolo, în Eritrea? Cum putem să-i ajutăm concret? Ați vorbit de asemenea despre munca pe care ați efectuat-o acolo pe termen lung, siguranța aprovizionării cu alimente și așa mai departe. Dar puteți oare să spuneți, având în vedere cele ce am făcut acolo până în prezent, există oare uh, un efect vizibil de îmbunătățire a situației? Ați reușit să permiteți anumitor oameni să aibă un nivel de trai mai bun în această criză generală? Iar ultima mea întrebare Uh, este câte persoane sunt uh, cuprinse în acest program și cele care nu sunt cuprinse, de ce nu? Înțeleg că e destul de greu, dar aș vrea să știu dacă există uh, motive de ce anumite persoane nu sunt acoperite de aceste programe și V-ați referit la faptul că Uniunea Europeană sprijină anumite scheme de export Uh, de ce trebuie uh, sprijinite aceste scheme de export. Ele existau deja, sunt ceva tradițional care fac parte din economia de acolo. Apoi v-ați referit la animale și la faptul că există dificultăți uh, în acest sens. poate că ar trebui să vedem care sunt și politicile referitoare la climă dacă e să ne întoarcem la programele care au fost lansate de către Uniunea Europeană, scopul acestora era de a asigura uh, aprovizionarea cu alimente uh, și aceste programe există de foarte multă vreme. Deci e vorba de programe pe termen lung și noi ar trebui să fim în continuare implicați, nu numai Parlamentul, cât și statele membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna Teuterus. Θα συμφωνήσω. Αφρικής είναι μια σειρά αποτυχίας. Ceea ce se întâmplă în cornul Africii este rezultatul unei politici căreia îi se adaugă corupția și proasta guvernare corupția care este permanent, permanentă, proasta guvernare. În 1983, atunci când a fost marea foamete de care s-a uh, pomenit mai devreme, eu eram studentă la Salonic și am uh, străbătut tot orașul ca să colectăm uh, alimente pentru a le trimite în Etiopia. Și poate vă mai amintiți că în aceeași zi avioanele etiopiene au bombardat Asmara. Nu știu, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de această conjunctură absolut tragică ce amintea uh, cât de ignoranți eram de nevoile oamenilor, pentru că noi ne uh, dădeam peste cap să adunăm alimente în timp ce uh, în același moment uh, uh erau bombardat un popor vecin. Prin urmare, eu sunt, uh, mă bucur că am auzit de, uh, că s-a vorbit despre acest lucru, că Organizația Națiunilor Unite uh, intervin pe plan alimentar, că se duce lapte praf, care poate să salveze mulți copii și cred că este un efort foarte bun apoi avem de-a face cu populațiile africane însele care trebuie formate, trebuie să se intervină în micile, în comunitățile de mici dimensiuni și insist asupra importanței de a lucra în localități mici. Eu însă am lucrat în localități mici din Africa. Acest lucru ne permite să scurcircuităm, dacă vreți, corupția și pe, ne permite să ne asigurăm că populațiile locale își văd satisfăcute uh, nevoile de către ajutorul extern. Este uh, apoi uh, un, uh, o activitate coordonată pe lângă administrații pentru a uh, avea o coordonare a uh, activității populațiile uh, lovite de Uh, foamete. Apoi, în ceea ce privește um, carburanții, programul a fost foarte bun, dar asta înseamnă mai puține alimente pentru populație atunci când se produce biocarburant. Bineînțeles că oamenii, vă dați seama, nu mai păstrează suficient porum pentru a mânca. Prin urmare, ar trebui să stăpânim, să încercăm să stăpânim acest fenomen și ajungem și la al treilea factor, și anume populațiile europene care trimit acest ajutor în Africa. În Europa, vedeți, conștienți că suntem supraalimentați, suntem în situație de supraconsum, uh, uh, risipim alimentele, deci e nevoie de o acțiune pentru a sensibiliza, pentru a educa, a sensibiliza populațiile europene pentru uh, uh, a elimina uh, supraconsumul. Uh, mă alătur celor spuse de uh, cei doi vorbitori. Uh, cred că problema este problema lipsei de curaj politic din partea tuturor. Eu una cred că este momentul să uh, atacăm corupția, sigur că da, dar și uh, aceste speculații despre care vorbea, uh, această speculă de care vorbea domnul um, um uh, Vald, um, de asemenea, uh, această, acest supraconsum din țările noastre uh, bogate, dar cred că atâta timp cât nu atacăm specula și corupția um, în, într-un mod eficient. Uh, cred că este o problemă care ne privește pe toți, toate partidele politice, părțile politice împreună și trebuie să atacăm adevăratele probleme. Eu una fac un apel către toți uh, aleșii pentru a spune lucrurilor pe nume cu curaj, pentru că ceea ce se întâmplă este rușinos și nu putem să mai uh, acceptăm această situație în ziua de astăzi. Și acum îi dau cuvântul domnului Cortes. Eu cred că eh, comparto lo que han dicho todos. Mulțumesc, doamna președinte împărtășesc cele spuse de colegii mei și vă doresc să vă mulțumesc pentru munca pe care dumneavoastră o, de, o faceți. Programul Mondial, Mondial pentru Alimente, o munca depusă de Oxfam, munca depusă de Direcția Generală DEFCO și munca depusă de toți cei care se află la fața locului pe teren în condiții de lucru atât de dificile. Cred că această situație este una foarte clară și faptul că există acolo o radicalizare a sărăciei. Deci e vorba de luptă împotriva sărăciei, tot ajutorul umanitar pe care l-am acordat, toți cei care în, ultima, în ultimii ani din partea Uniunii Europene, din partea comunității internaționale au depus eforturi în aceste regiune, s-ar putea ca aceste eforturi să fie pierdute dacă nu luptăm împotriva sărăciei și Cred că exemplul acesta este foarte clar, vorbește de la sine. Situația Africii este o situație care are o tendință ciclică, se repetă din când în când, așa cum ați spus și dumneavoastră. Noi vorbim despre uh, societate, dar societate per ansamblu. Și vedem că aceste situații se repetă. De aceea trebuie să intervenim. După părerea mea, mi se pare absolut prioritar ca în momentul de față Uniunea Europeană să dea dovadă de angajament în cornul Africii pentru a încerca să rezolve această situație. Același angajament pe care l-am avut față de Pakistan, spre exemplu. Este lamentabil faptul că nu putem ajuta aceste milioane de persoane, că nu putem să le propunem o soluție cât mai repede posibil. Și deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră, care este absolut excelentă. Uh, cunoaștem aceste programe. În luna august voi merge în Etiopia, de aceea v-aș ruga să uh, avem posibilitatea de a ne întâlni uh, la fața locului, tocmai pentru a analiza situația și să avem posibilitatea de a discuta din nou împreună acest subiect. Mulțumesc, nu mai sunt întrebări. În ceea ce privește organismele modificate genetic, uh, aș vrea să vă întreb acest lucru. Se pare că uh, se consideră această posibilitate pentru țările din cornul Africei. Și acum să dau cuvântul diferiților uh, invitați. Cine dorește să ia cuvântul mai întâi pentru a răspunde la întrebările adresate? Um, very briefly, uh, Madam Chair, um, foarte pe scurt, doamnă președinte, S-au pus niște întrebări foarte specifice și mă bucur că pot să mai, spun, pot să mai vin cu niște completări la ceea ce am spus deja. Cât cheltuiește Comisia în uh, Cornul Africii? Comisia în prezent se află, cheltuiește 94 de milioane de euro. Aceasta este suma pentru 2011, pentru Cornul Africii. Statele membre, contribuția lor în 2011 e de 83 de milioane de euro. Dacă comparăm aceste cifre cu ce vine de la alte organizații, într-adevăr e doar o bucată din această sumă. E o sumă mare, dar e nevoie de mai mult. În ceea ce privește Eritrea, subiectul este unul sensibil, însă trebuie să recunoaștem faptul că dacă nu sunt condiții astfel încât comuni comunitatea internațională să lucreze în acea țară, atunci acest lucru devine imposibil. Trebuie să știm exact ce se întâmplă cu ajutorul nostru, când acesta trebuie să ajungă în diferite organizații. Nu avem libertate de mișcare, nu primim vize, nu putem părăsi azmara, nu putem să facem o evaluare independentă a nevoilor, nu știm ce se întâmplă în țară, nu ajungem la beneficiari, nu avem informații pe care să ne putem baza. Deci spațiul nostru de manevră este aproape de zero. Așa că comunitatea internațională nu poate să ajungă la cei care trebuie să beneficieze beneficieze de aceste sume și dacă nu reușim noi, încearcă ei să se îndrepte spre noi. De aceea vedem tot mai mulți din Eritrea care trec granița spre Etiopia sau Sudan. Acum, în ceea ce privește siguranța alimentară, nu am spus, dar trebuia să spun următorul fapt. Astăzi, venim cu un răspuns la situații umanitare de urgență. Dar în 2006 am dat deja uh, fonduri foarte mari pentru a ne pregăti, pentru a avea un program în ceea ce privește seceta. Am încercat să întărim comunitățile uh, sunt de acord că trebuie să acționăm la nivel local, să construim capacități în comunitățile locale și facem acest lucru din 2006 și vă pot aduce dovezi că am fost eficienți. Avem uh, dovezi din partea partenerilor noastre și din partea Oxfam și a altora. Ceea ce am făcut noi pentru a crește rezistența comunităților locale a dus la faptul că am putut cât de cât um, alina impactul secetei. Mulțumesc! No, there were no, there were no uh, specific... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, nu sunt întrebări specifice care să-mi fi fost adresate, dar aș dori să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European pentru atenția acordată muncii depuse de lucrători umanitari. De fiecare dată când există o criză umanitară, noi menționăm faptul că nu a existat suficientă muncă de dezvoltare, că nu a existat uh, suficientă dare de seamă din partea guvernului din acele regiuni și așa mai departe. Dar în momentul în care ajungem la punctul culminant al unei crize umanitare, când ajungem la punctul culminant, trebuie să depășim acest moment și când se termină, ajungem aproape de finalul crizei, uităm toate aceste aspecte. Una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm este că dacă nu există o presiune politică asupra guvernelor și cred că Parlamentul European și Uniunea Europeană în general are acest rol și anume să ceară un angajament politic concret, o voință politică concretă pentru a rezolva problema nutriției, pentru a rezolva toate aceste probleme, e bine, fără această voință politică nu vom avea rezultate. Nu cred că trebuie să uh, înnegrim tabloul mai mult decât uh, e. Guvernele sunt cele care, prin voință politică, pot să scoată oamenii dintr-o uh, stare de sărăcie extremă, pot să scoată oamenii din situații de criză alimentară. Aici e vorba de populație, populație pastorală, de uh, o populație de agricultori în cornul Africii. Aici discutăm despre oameni care, indiferent de șocul cu care se vor confrunta, în șoc economic, catastrofă naturală și așa mai departe, Uh, se regăsesc din nou într-o situație în care e nevoie de ajutor umanitar. De aceea cred eu că trebuie să evocăm acest subiect, nu numai în momentul în care criza umanitară este în derulare, ci și uh, în uh, alte momente, să punem pe uh, agenda această chestiune legată de alimente și de siguranța aprovizionării cu alimente în această regiune. Foarte bine, spune doamna președinte. Da, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Au existat trei întrebări în ceea ce privește dezvoltarea pentru cooperare. În ceea ce privește animalele din Somalia, piața de export pentru capre și cămile sunt mai ales spre Orientul Mijlociu, spre Yemen. Apoi au existat două întrebări despre programul uh, plasă de siguranță din Etiopia. Acest program a ajutat la dezvoltarea de, capaci- de capacități, astfel încât când există o criză să nu se cadă rapid în sărăcie. Dar, într-adevăr, s-au făcut evaluări. Există clar și un efect. Oamenii reușesc să uh, evite Uh, să-și vândă toate animalele sau produsele agricole, le e mai ușor să reintre în normal după ce sunt loviți de secetă. Așa că capacitățile de rezistență la criză există deja, dar acest program mai are și un alt element pozitiv. Există un mecanism astfel în care deja funcționează și acesta poate fi uh, Uh, transmutat și în locurile unde e nevoie de ajutor pe timpul unei crize. Ați întrebat de comunitățile pastorale și agricole, în special despre cele pastorale și că aceștia nu profită de acest program. Există două motive. Unul istoric, atunci când programul a fost înființat în anul 2005, este un program destul de nou, uh, acesta a început cu fermierii din uh, care erau stabiliți undeva, iar apoi s-a încercat să se ajungă și la ceilalți, mai puțin în Somalia. Însă, foarte multe depind de lucrările publice și acestea au loc acolo unde oamenii trăiesc pentru o perioadă mai lungă de timp. Odată ce un păstor stă într-o așezare pentru o mai lungă perioadă, atunci putem să-i ajutăm prin intermediul mecanismului. Dacă aceștia călătoresc, situația e mai dificilă. Mulțumesc! Bun. Cred că putem trece acum la următorul punct. A, ah, nu, scuzați-mă, doamna Keller. Um, doar un comentariu, doamna președinte, pentru că dumneavoastră ați menționat posibilitatea de a avea opinii poate mai critice uh, și având în vedere că dumneavoastră sunteți cei care lucrează la fața locului, cred că ar fi bine să vă întrebăm care este părerea dumneavoastră. Din câte înțeleg eu, uh, fermele ecologice Uh, utilizează mai puțină apă, spre exemplu, decât fermele tradiționale, utilizează mai puține mașini, utilaje și așa mai departe. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Ce puteți face dumneavoastră pentru mici agricultori? Sunteți de acord cu această idee că e nevoie de o tehnologie ecologică, uh, verde, uh, pentru această regiune? Je vous laisse répondre, c'est une très bonne question. Vă las să vă dați singură răspunsul. Este... Vă, vă las să, vă, să răspundeți dumneavoastră, e o întrebare foarte bună. Întrebarea are mult mai multe componente. Noi vorbeam acum despre cornul Africii. E clar că circumstanțele sunt diferite în diferitele părți ale lumii, nu doar în Africa, ci și în alte păr- țări în curs de dezvoltare. Vorbiți de niște tehnologii, e destul de greu să atingem acest subiect. Mă voi întoarce la comunicarea prezentată de Comisia Europeană anul trecut în ceea ce privește siguranța alimentară. Acolo s-a urmat o linie în ceea ce privește agricultura ecologică, aceasta trebuie să fie crescută în general, vorbim de o situație generală, trebuie ca producția agricolă să fie crescută și asta într-un mod durabil. Există exemple care se dau foarte des, acestea sunt uh, foarte similare și merg în direcția unor abordări ecologice în ceea ce privește agricultura. E răspunsul pe care pot să vi-l dau. Mulțumesc! Bun, cred că subiectul merită o discuție cu ocazia unei alte reuniuni a Comisiei uh, cu uh, chestiuni mai specifice legate de diferitele tipuri de agricultură. Am auzit vorbindu-se despre porumbul transgenic, uh, de produsele bio și cred că merită să ne ocupăm mai în amănunt cu ajutorul experților. Și acum trecem la punctul următor, misiunea de observație a celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Peru. Uh, le mulțumim experților care uh, au participat. Uh, vă mulțumim foarte mult pentru expunerile dumneavoastră foarte interesante. Prin urmare, misiunea de observare a uh, al doilea, celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din uh, Peru, prezentarea concluziilor delegației de observație a Parlamentului, de observatori a Parlamentului European Uh, domnul uh, Iniasio Salafranca Sanchez Nera din partea uh, Comisiei nu a putut să participe, deși a fost invitat din cauza unor altor obligații misiunea, delegația și misiunea Parlamentului a fost prezidată de doamna Bilbao Barandica, căreia îi dau imediat cuvântul. Doamna Bilbao Barandica, aveți cuvântul. De acuerdo. Muchas gracias, señora. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fac un rezumat foarte succint, cu o mică introducere, totuși, cum anume s-a derulat uh, munca noastră a misiunei, misiunii noastre de observare a alegerilor. Mai întâi aș dori să spun că în aprilie, pe 10 aprilie 2011, aproape 20 de milioane de alegători peruvieni au trebuit să uh, participe la primul tur de scrutin pentru a alege 130 de deputați la Congres și 5 deputați în Parlamentul Andin. Și în cazul al alegerilor prezidențiale, niciunul dintre candidați n-a avut 50% plus 1 voturi care să le permită să uh, ajungă în cel al doilea, uh, să nu mai treacă printr-un al doilea tur de scrutin. De aceea s-a convocat în data de 5 iunie un al doilea tur de scrutin. Pe de o parte, un candidat, Oianta Humala, și care reprezenta partidul uh, Peru câștigător și Keiko Fujimori, Forța 2011. Apoi, misiunea uh, de observare a alegerilor uh, din partea Parlamentului European a fost autorizată de către conferința președinților și am fost la fața locului în data de 3 până pe 6 iunie. Delegația Parlamentului a fost compusă din uh, uh diferiți deputați și anume <clears throat> eu însăm, din partea ALDE, uh, Uh, doamna Rosa Feragut, doamna Esther Garcia, Carlos José Turgais din partea uh, PPE, Guerrero Salom și Barnuevo Garcia din partea socialiștilor și domnul Kaminski din partea ECR. Și ce putem spune este că o creștere economică medie anuală deci a uh, acestei țări este de 7%, cu o cifră istorică de aproape 10% în 2008 și în ciuda acestei creșteri economice, condițiile sociale reprezintă una din problemele cu care se confruntă această țară și am putut să observăm acest lucru uh, uh în momentul în care am fost la fața locului. Uh, rata de sărăcie este foarte ridicată și din ce în ce mai ridicată în ultimii ani și în anumite regiuni andine această rată de sărăcie uh, Uh, se situează undeva între 60 și 70%. De asemenea, malnutriția este foarte uh, uh, prezentă în anumite regiuni. Cheltuielile sociale reprezintă cheltuieli foarte reduse, reprezintă mai puțin de 10% din PIB. Ce putem spune este că interesul Parlamentului European față de Peru a fost întotdeauna important, mai ales în ultimii ani, de când a intrat în, uh, în de când s-a îmbunătățit situația drepturilor omului în această țară, de când uh, uh democrația a devenit din nou realitate în anul 2000 și au existat diferite rezoluții ale Parlamentului European care au susținut întotdeauna procesul de democratizare. Uh, și, ca un ultim aspect pe această temă, am putea menționa faptul că avem un acord comercial semnat cu Columbia și Peru în mai 2010, care încă trebuie discutat în Parlamentul European și trebuie de asemenea dezbătut și de către congresele acestor două țări sud-americane. Sperăm că acesta să intre în vigoare în 2012. Și, ca și în alegerile precedente, niciunul dintre candidați nu a avut încă din primul tur de scrutin voturi suficiente și putem observa că modul în care s-au repartizat voturile între cei trei candidați, domnul Kuzinski, domnul Toledo și domnul Castaneda, au dus la faptul că în al doilea tur de scrutin um, candidatul lor a fost Oianta Humala, care, care a obținut 31,7% din voturi. Și, după cum am spus, în afară de alegerile prezidențiale, mai aveau loc și alegeri pentru Congres, 130 de deputați în congre- la Congres. Și alegerile uh, au fost uh, surprinzătoare în sensul în care uh, Partidul politic al domnului Toledo, care a fost cel de-al patrulea candidat, a devenit cea de-a treia forță în Congres. S-a introdus cote de prezență a femeilor pe listele de vot dar prezența femeilor în noul congres trece de la 29% în anul 2006 la 22,3% în 2011, în ciuda legii care există încă din 2000. Iar doamna Fujimori a fost prima femeie care a participat la alegeri prezidențiale în calitate de candidat. Participarea la primul tur de scrutin a fost de 83,7%, votul este obligatoriu. 750.000 de peruvieni au votat din străinătate. Deci primul tur de scrutin este uh, în mod clar Uh, foarte important. Votul, după cum spuneam, este obligatoriu. Rata de participare a fost de 83,7%. Bineînțeles, plecând de la datele pe care noi le-am obținut, uh, putem constata un lucru și uh, anume, având în vedere anumite decese, având în vedere anumite probleme de uh, actualizare a uh, recensământului alegătorilor, există această diferență, deși votul este obligatoriu. Ce putem spune în continuare? Cum s-au derulat lucrările delegației noastre, misiunii noastre de observare? am avut o prima întâlnire cu uh, diferiți responsabili. Uh, per ansamblu, misiunea cu, uh, a cuprins 70 de uh, observatori din întreaga Uniune Europeană. Ce putem uh, sublinia este faptul că uh, colaborarea dintre membrii Parlamentului și membrii celelalte delegații a fost una extraordinară. Am avut întrevederi cu diferite personalități și autorități cu care am putut să discutăm despre temele evocate în uh, mass media uh, cu ocazia campaniei uh, electorale și am putut vedea care sunt relațiile dintre, care există în sânul societății civile. Apoi, am avut ocazia să discutăm cu domnul Kusinski, cu domnul Humala, cu doamna Fujimori și cu domnul Toledo. Am discutat cu reprezentanța ai Jurului Național pentru Alegeri și cu reprezentanța Ministrilor de Afaceri Externe. De asemenea, cu toți ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene care sunt uh, reprezentate în Lima și cu reprezentanța ai uh, Parlamentului Andin. Am participat de asemenea și la o ședință informativă cu ambasadorii Uniunii Europene și asta înainte de conferința de presă și Uh, veți vedea un rezumat al tuturor întrevederilor noastre în uh, raportul final. Am participat, de asemenea, la deschiderea uh, birourilor de votare, votul în sine și închiderea acestora. Ce pot să vă spun este că Ministerul de Afaceri Externe a fost cel însărcinat de a transmite voturile din străinătate în așa fel încât acestea să fie integrate în decontul final și această precizie și cu foarte multă rigoare. Subliniem de asemenea faptul că noi am fost prezenți uh, la birourile de votare și acolo erau prezente și ONG-urile. Am putut să vedem cum s-a derulat munca preliminară, pregătitoare pentru ziua alegerilor am putut să observăm de asemenea și de contul final. Aceste ONG-uri sunt foarte importante pentru că de fapt reprezintă peste 1500 de persoane care sunt astfel repartizate pe întregul teritoriu. Sunt cele care se ocupă de plângerile uh, eventuale cazuri de plângeri și uh, fraudă care ar putea fi evocate 91 de astfel de plângeri au fost deja rezolvate în momentul în care noi am părăsit uh, țara, deci este clar că nivelul uh, de eficacitate al acestor alegeri a fost unul foarte ridicat. Am văzut că uh, lupta a fost foarte uh, strânsă între cei doi candidați și că rezultatele nu puteau fi uh, ghicite până în ultimul moment. Uh, putem observa astfel, o, în funcție de rezultatele finale, faptul că tendința centristă a fost oarecum refuzată de către alegători. Uh, și în acest caz putem spune că 40% dintre persoane care au fost uh, interogate, care au, cărora li s-a pus întrebarea dacă ar vota pentru un candidat sau celălalt, ei bine, 40% au spus că nu vor vota pentru Fujimori și invers, uh, 29, 39% au spus că nu vor vota pentru Humala. Uh, Inițial, doamna Fujimori era cea care părea să aibă un oarecare avantaj. Era vorba de 2,2%. Dar, până la urmă, s-a observat o schimbare a tendinței, o răsturnare de situație și există motive clare care au dus la acest rezultat. Mai întâi, uh, mass media au subliniat faptul că Umala a avut o campanie electorală mult mai emotivă, cu mai multe emoții, adresată în mod mai direct cetă- către cetățean. Și presa l-a definit ca fiind mai naționalist campania doamnei Fujimori a avut un ton mai populist. Deci, inevitabil și un ton mai rece, care poate nu a fost în avantajul său. Apoi, Un alt subiect care a intervenit pe durata campaniei electorale este cel al sterilizării forțate a anumitor uh, comunități andine, lucru care a avut loc pe durata mandatului lui Alberto Fujimori, tatăl uh, doamnei Keiko Fujimori. Și acest lucru, bineînțeles, Uh, a reprezentat un dezavantaj clar pentru doamna Keiko Fujimori, pentru că nu a avut nici în echipa sa, uh, uh, nici în presă, explicații suficient de clare și convingătoare. Deci foarte multe femei, în ultimul moment, au preferat să-și schimbe votul. Inițial ar fi votat pentru o femeie, dar din cauza acestui subiect au votat pentru domnul Humala. Tinerii, de asemenea, au votat pentru domnul Humala tocmai pentru a sancționa această lipsă de explicații din partea doamnei Fujimori. Deci, după cum vedeți, campania electorală a fost plină de incertitudini până în ultimul moment și în întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Fujimori, e bine, uh, ea a recunoscut imediat, în mod public, așa cum ne-a spus în momentul în care ne-am uh, am discutat cu ea, a recunoscut imediat uh, victoria uh, oponentului său și nu au existat plângeri în ceea ce privește modul în care s-au derulat alegerile, în care s-au derulat votul, în care au fost constituite aceste circunscripții electorale și așa mai departe. A, existat de asemenea și o atenție deosebită care a fost acordată persoanelor cu handicap, Ceea ce pot să vă spun în concluzie este că procesul electoral a fost extraordinar, și în două luni putem spune că misiunea electorală va putea prezenta uh, recomandări uh, autorităților peruviene, însă concluzia pe care o putem trage deja acum, după observarea acestor la alegeri, este că putem reține deja anumite puncte pozitive și bune practici care pot fi poate preluate de alte țări din America Latină. Și modul în care s-au derulat aceste alegeri reprezintă un exemplu clar Uh, spre exemplu, votul electronic a fost o experiență încununată de succes și poate că am putea să extindem această modalitate de vot în alegerile europene, spre exemplu, în așa fel încât să avem mai multă transparență și să punem capăt uh, divergențelor de opinie care ar putea exista în continuare pe marginea acestui sistem. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte densă și acum dau cuvântul uh, colegilor. Dorește cineva să ia cuvântul? Cortes? Domnul Cortes. Da, mulțumesc. Pe scurt, doamna președinte, mai întâi aș dori să o felicit pe doamna Barandica Bilbao pentru munca sa și pentru munca realizată pentru raportul său uh, și munca realizată pe durata misiunii de observare ale alegerilor. Putem fi mândri de rolul pe care noi l-am avut uh, prin această delegație și anume de observare a alegerilor. Să e vorba de un rol deosebit de important. Uh, un rol deosebit de important pe care îl poate juca Parlamentul European. Uh, am avut posibilitatea de a călători în uh, Peru și am avut ocazia să discutăm cu doamna Fujimori, cu domnul Humala. Am avut discuții și întrevederi prealabile, cât în momentul în care încă mai erau în campania electorală. Și aș dori să Uh, o felicit pe doamna președinte a misiunii de observare a alegerilor pentru sprijinul uh, său pe durata misiunii. Și aș dori să știu dacă putem transmite un mesaj de sprijin lui Alejandro Toledo, unul dintre candidații uh, la președinție. Da, mulțumesc. Ceea ce pot eu să fac este deci, mulțumesc încă o dată și eu, la rândul meu, aș dori să extind aceste felicitări tuturor celor care au participat la această misiune, colegi și uh, celelalte persoane care au participat, uh, secretariat și așa mai departe, care au fost implicate în modul în care a, uh, s-a derulat misiunea de observare a legilor din partea Parlamentului European. Mario Vargas Llosas și domnul Alejandro Toledo. E bine, nu am avut posibilitatea la fața locului să discutăm cu domnul Mario Vargas Llosa, de aceea nu am avut uh, ocazia să uh, îi uh, exprimăm sprijinul nostru și să obținem mai multe informații. Uh, în schimb, am avut posibilitatea să discutăm cu uh, domnul Alejandro Toledo și ceea ce s-a întâmplat este că în primul tur de scrutin, domnul Toledo avea 33% din uh, sprijinul alegătorilor, deci putem spune că aceste alegeri au fost corecte. Uh, comentarii uh, corecte Uh, spunea, spre exemplu, că domnul Kaczynski este un discipol al său, deci vedeți că a, a, a fost o atitudine a, uh, care poate nu a convenit, oarecum uh, arogantă, dar care, care nu a plăcut alegătorilor și poate de aceea a fost sancționat de către alegători în primul tur de scrutin. eu cred că a fost mai degrabă o, o, o, o greșeală Uh, domnul Toledo spunea că se simțea responsabil de ceea ce s-a întâmplat. În momentul în care noi am discutat cu el, simțeam foarte clar cât de multă presiune exista din partea societății civile. Era uh, uh, un, era vorba de o, de o campanie electorală în care se punea întrebarea următoare, în ce direcție va merge această țară, în ce direcție se îndreaptă Peru, uh, care va fi politica economică viitoare și uh, având în vedere că acest răspuns era de tendință mai degrabă liberală, putem spune că rolul domnului Toledo și uh, opinia sa este că se simțea responsabil uh, Uh, de modul în care această politică putea fi uh, desfășurată și putem înțelege că uh, domnul Alejandro Toledo va susține pe domnul Humala pentru a putea relansa anumite sectoare economice. Acesta este rolul care îi revine ca urmare a acestor alegeri și ca urmare a modului în care s-a derulat campania uh, electorală. Mulțumesc, care acum cuvântul Comisia. Doamna Sierra Volo. Alors, on a deux prises de parole, encore trois minutes, donc... Euh, Avem încă două luări de cuvânt. Da, nu sunteți obligată. Vreți să luați cuvântul? Nu? Da? De service d'action Serviciul de uh, acțiune exterioară, externă, Doamnă președintă, vă mulțumesc. Permiteți-mi să fac doar câteva comentarii foarte scurte. Nu am să merg în detaliile acestor alegeri, pentru că au fost deja explicate în mod foarte clar de eh, doamna Bilbao Barandica. Vreau doar să vă spun Uh, să vă vorbesc de câteva aspecte care merită, după părerea mea, să fie subliniate. Mai întâi, Uniunea Europeană a avut o vizibilitate foarte importantă în Peru în timpul acestor alegeri, grați, datorită misiunii de observare, uh, de observație electorală, Uniunea uh, Europeană Uh, despre Uniune s-a vorbit în presa locală, în presa internațională care s-a interesat de aceste uh, alegeri. Deci a, a fost vorba de o vizibilitate foarte puternică a acțiunii uh, Uniunii Europene în Peru și în America Latina în general. Al doilea aspect important, această misiune ne-a permis de asemenea să ne întărim relațiile politice bilaterale cu Peru și cred că acest lucru este cu atât mai important cu cât uh, misiunea a avut un impact asupra campaniei domnului Umala. Am avut foarte bune uh, contacte și cred că este, uh, suntem pe calea cea bună pentru a uh, menține și continua un dialog politic cu Peru. Uh, noi uh, vrem ca Uniunea Europeană să fie uh, considerată ca un actor politic important în relațiile cu Peru, în Peru care se preocupă ocupă nu doar de comerț, ci și de, și de, de um, uh, cercurile de afaceri uh, care uh, sunt de obicei uh, puse în, în uh, evidență în ceea ce ne privește, ci și în relațiile politice, dezvoltarea politică. Apoi uh, a fost vorba și de credibilitatea Uniunii Europene în Peru și în America Latină. Această credibilitate a fost întărită datorită Uh, rigorii profesionale, a independenței, dar și viziunii politice a um, Comisiei. Uniunea Europeană a apărut ca un actor credibil și important în Peru și în America Latină. În sfârșit, Uh, este important și faptul că în ceea ce privește observarea mm, electorală, uh, susținerea democrației și guvernanței, această misiune din Peru ne-a permis să păstrăm un echilibru um, important în ceea ce privește acțiunea externă, pentru că America Latină este o regiune în care aceste aspecte trebuie dezvoltate uh, și uh, uh în anul 2011 această misiune în Peru a fost cea mai importantă pe care am pus-o la punct în America Latină. Iată uh, ceea ce am vrut să spun. Perfect. Cred că acum putem să trecem la punctul 6. Uh, în luna aprilie, Comisia a publicat o comunicare eh, intitulată eh, Întărirea responsabilității Uniunii Europene în materie de finanțare a dezvoltării în ceea ce privește evaluarea de către eh, statele membre a ajutorului public pentru dezvoltare. Comunicarea a abordat în special progresul, progresele realizate de către Uniune și statele membre în ceea ce privește angajamentele în domeniul ajutorului pentru dezvoltare, precum și eficacitatea ajutorului, transparența, participarea țării țărilor la dezvoltare în organismele financiare globale și sursele de finanțare novatoare. Ehm, Comisia noastră a pregătit o întrebare, um, o interpelare orală pentru Comisie și Consiliu pe această chestiune în, și așteptăm, uh, pregătim și o rezoluție pentru o sesiune viitoare. Astăzi am invitat Comisia să ne prezinte comunicarea. Am uh, invitat de asemenea Centrul European pentru gestionarea politicilor de dezvoltare să împărtășească ideile pe care le are împreună cu noi, o recent, un recent studiu asupra finanțării viitoare a politicii de dezvoltare a Uniunii Eh, se găsește deja în dosarele dumneavoastră. Și acum eh, dau cuvântul Comisiei Europene, doamnei Renate Hallen, pentru maxim, o intervenție de maximum 10 minute. Doamnă Haller, aveți cuvânt. Hallen, aveți cuvântul. So I will do the presentation on behalf of the commission. I'm... Eu voi face prezentarea din partea Comisiei. Noi ar trebui să ne ocupăm de acest raport anual în ceea ce privește dezvoltarea. Vă mulțumesc în primul rând că ne-ați dat ocazia să vă prezentăm acest raport și că v-ați arătat interesați de documentul nostru. Am pregătit un document în care am făcut un sumar asupra rezultatelor noastre, puteți să le citiți în timp ce vorbim și aș dori să Uh, vi-l arăt și pe colegul meu din dreapta mea, care poate și el să răspundă la întrebări, dacă veți avea întrebări, spre sfârșitul dezbaterii. În primul rând, despre ce e vorba în raport. Arată progresul în Uniunea Europeană, în cele 27 de state membre, în ceea ce privește diferitele angajamente și diferitele zone din agenda pentru dezvoltare. Se trece de ajutor pentru dezvoltare. Raportul nu, e, nu vede Comisia ca un uh, donator, nu e vorba despre ce se va întâmpla după 2013, adică despre cadrul financiar multianual. Se monitorizează cum stau lucrurile în Uniunea Europeană și statele membre până la de la declarația de la, Doha, de, de la Doha din 2008 și, la, și evenimentul de la Monterrey. Consiliul este cel care trebuie să monitorizeze progresul în statele Uniunii Europene în ceea ce privește obiectivele și angajamentele luate. Se face un raport anual spre Consiliu. Mandatul Consiliului a fost extins uh, de pe de-a lungul timpului cu angajamente ale Uniunii Europene. Acum uh, întâlnim aici și implementarea cadrului operațional al Uniunii Europene în ceea ce privește eficacitatea ajutorului ajutor pentru comerț, bună guvernanță, finanțare pentru țările în curs de dezvoltare. Se vede că monitorizarea a devenit un proces pe care ne putem baza în ceea ce privește relația dintre Comisia Europeană și statele membre. Raportul din acest an este și o bază pentru un prim raport al Consiliului în ceea ce privește situația de la ODA. Am primit o asemenea cerere de la liderii europeni în iunie 2010. Ce apare nou în raportul pentru 2011? În primul rând, în 2010, Consiliul a cerut Comisiei ca raportul să fie un model de transparență și de asumare a responsabilității. Și cred că am făcut un pas înainte în acest sens pentru a răspunde acestei cerințe. Vorbim despre o comunicare de sine stătătoare, nu este legată de niciun fel de altă inițiativă a Comisiei, așa cum se întâmpla de obicei în trecut. Există o versiune rezumată care va fi publicată pentru a ajunge la publicul larg. Cred că important e că în premieră am uh, publicat acest și rezultatele chestionarului anual din statele membre este o bază pentru toate celelalte rapoarte. Ar trebui să știți că până anul trecut mai multe state membre nu au dorit să uh, arate care sunt răspunsurile lor celorlalte state membre. Acum le avem pe, cele, pe toate cele 27 și sunt toate disponibile pe internet. Așa că în ceea ce privește transparența am făcut un pas înainte. Ce subiecte sunt acoperite de acest raport? este, an, sunt analizate angajamentele comune care au fost luate în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare. Următoarele domenii sunt acoperite. Mobilizarea resurselor domestice, taxare și dezvoltare, surse și mecanisme de finanțare, asistență oficială, eficacitatea ajutorului, comerț și dezvoltare, și, nu în ultimul rând, și provocări globale, finanțe globale și reprezentarea țărilor în curs de dezvoltare în organizațiile financiare internaționale. Aș dori acum să vă rog să vă uitați la documentul pe care vi l-am împărțit. Vedeți un prim grafic acolo în care se vede cât de Importante sunt diferitele surse de finanțare pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. Veți vedea acolo că exportul și resursele um, proprii sunt mai importante decât ODA. Însă pentru noi, în Uniunea Europeană, ODA rămâne ținta cea mai importantă pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare. Rezultatele raportului sunt, în primul rând, să se, trans, să se ajungă la faptul că trebuie să fie mobilizate 0,9 din fondurile pentru ajutor pentru dezvoltare. Încă rămânem departe de Norvegia, dar suntem singurii care au pus o dată pentru atingerea acestui scop și anume anul 2015. Uniunea Europeană încă din 2002 s-a hotărât să facă trei pași. În primul rând, să existe o combinație de uh, ținte individuale și colective și să existe și pentru 2006 niște ținte intermediare, iar apoi se trece la 2015. Pentru 2006 s-a ajuns la obiectivul propus. Unele state membre nu au ajuns la obiectivul individual propus. Pentru 2012, pentru 2008 s-a ajuns la lipsea o mare sumă din bani, vedeți asta în tabelul uh, din textul prezentat. Nu am ajuns să mobilizăm întreaga sumă pe care ne-am fi dorit-o. Însă ce observăm? Cei care au pierdut uh, ținta individuală din 2006 au pierdut și cea pentru 2010 între statele membre. 9 state membre au reușit să ajungă la obiectiv, dar faptul că celelalte nu au reușit au dus la faptul că Uniunea Europeană nu a ajuns la angajamentul propus pentru 2010. Pentru 2015, calea de urmat e să mobilizăm în mod efectiv 0,7% din, euro, din UE 15, apoi și pentru UE 7 dar mai rămân niște îngrijorări, mai există anumite state membre pentru care ajutorul pentru dezvoltare este o nouă provocare, însă ne dorim să ajungem la 0,33% până în 2015. Ce trebuie să facem până atunci? Să acoperim un gol de, 5, de peste 50 de milioane. Vorbim de o creștere de la 2004 spre 2010. Dar ne confruntăm acum cu o situație de criză. Pentru unele state membre situația este destul de gravă. Probabil că va fi nevoie de mai mulți ani pentru a ajunge la ținta comună de 0,7%. Acest lucru înseamnă că statele membre trebuie să ia măsuri extraordinare pentru a înainta și pentru a face față angajamentelor luate. Mai e un element pe care vreau să-l uh, menționez și anume în ceea ce privește donatorii din Uniunea Europeană. Aceștia s-au angajat să-și susțină în continuare eforturile. Se dorește ajungerea la o performanță bună. Dacă ambițiile au scăzut, totuși aceștia nu au scăzut sub nivelul la care s-a căzut de acord în Uniunea Europeană. În ceea ce privește Africa, și aici a existat un angajament pe care nu l-am atins. Apoi, țările cele mai puțin dezvoltate și acest obiectiv a fost ratat, dar într-o măsură mai mică. În comparație cu alți donatori din G8, noi, Uniunea Europeană, stăm destul de bine și puteți vedea acest lucru în al doilea grafic și în tabelul de pe ultima pagină din document. Tot în document mai aveți un grafic care vă arată progresul individual spre țintele propuse. Recomandările noastre pentru statele membre în domeniul lor au fost următoarele. Să fie confirmate angajamentele luate, să se ajungă la obiectivele propuse cât mai curând posibil și să se ia măsuri naționale concrete, cum ar fi planuri de acțiune anuale în ceea ce privește atingerea obiectivelor, legislație națională pentru creșterea productivității în domeniu pentru următorii ani. Aceste recomandări făcute în domeniul nu sunt noi. Sunt concurente cu rezultatele unui studiu făcut de comisie anul trecut, în toamnă. Ne-a bucurat faptul că acest studiu a arătat că abordarea noastră veche e bună și e în aceeași direcție. Am cerut statelor membre să crească ajutorul pentru Africa și pentru țările cel mai puțin dezvoltate. În ceea ce privește guvernanța și dezvoltarea, am cerut statelor membre să implementeze concluziile din comunicarea din anul trecut din iunie. În ceea ce privește eficacitatea ajutorului, nu am propus prea multe pentru că întregul program este revizuit în acest an. Apoi, ajutorul pentru comerț, în acest domeniu am făcut niște recomandări specifice în ceea ce privește noi surse de finanțare, am recomandat să uh, se pună accentul pe acele mecanisme care au un potențial de generare mai mare. În ceea ce privește finanțarea în domeniul climatic, și aici avem recomandări pe care le puteți citi în comunicare. Ce s-a făcut din partea Consiliului? Raportul a fost bine primit în Consiliu, însă concluziile Consiliului au ținut cont numai de partea legată de ODA. Doar câteva dintre aceste angajamente au fost menționate și nu s-a spus nimic despre alte subiecte care apăreau în raport. Consiliul European, care a mai adăugat niște concluzii în iunie, nu a arătat, nu a reflectat cât de important e ca fondurile să fie mobilizate astfel încât să se ajungă la țintele propuse. Credem că Consiliul a pierdută oportunitate de a vorbi despre cât de importantă e finanțarea și în alte domenii. Creșterea ODA va fi mult mai dificilă acum, din moment ce criza financiară se accentuează pentru o parte din statele membre. Ce ne-am dorit din partea Parlamentului? Să vedem cum și-ar dori Parlamentul să sprijine munca Comisiei în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare. Probabil că vom reveni la acest subiect pe timpul dezbaterii. Mă voi opri acum aici pentru că știu că mai avem un vorbitor care are câte ceva de adăugat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Dacă toată lumea depășește timpul alocat, nu o să ajungem să ne încadrăm în ceea ce ne-am propus. Numai, eu nu pot să, nu revine mie să vă uh, întrerup intervenția, dar oricum. Și acum uh, cuvântul îi aparține domnului Gert Lapor, director adjunct, pentru 8 minute. Uh, Mulțumesc, președinte. CGPD este o organizație independentă care uh, examinează modul în care fondurile pentru dezvoltare sunt derulate. Deci avem o viziune independentă asupra chestiunilor legate de dezvoltare. Câteva subiecte pe care aș dori să le evoc. Patru la număr. Mai întâi, este foarte bine faptul că există o perspectivă foarte largă în ceea ce privește eficacitatea. E un progres care este un, poate fi considerat ca fiind major și din experiența noastră, noi știm că mai mulți bani nu duc neapărat întotdeauna la mai multă dezvoltare. E, e, totul e legat de eficacitate și acest lucru e valabil atât în țările Uniunii Europene cât și uh, la fonduri, e valabil și pentru fondurile acordate de alte instituții decât Uniunea Europeană. Și există o recunoaștere clară a faptului că e vorba de responsabilitatea guvernelor și a țări, uh, oamenilor din țările în curs de dezvoltare pentru a atinge acel nivel de dezvoltare dorit. Dacă ne focalizăm doar pe OTA, Uh, nu putem avea această viziune mai largă. Trebuie să vedem uh, ansamblul ajutoarelor acordate și a fondurilor acordate pentru dezvoltare. Deci acesta este poate unul dintre cele mai importante progrese realizate în acest raport uh, S-a vorbit de asemenea despre îmbunătățirea resurselor de care se bucură organizațiile în intern, despre sumele pe care oamenii în străinătate le trimit familiilor, s-a vorbit despre uh, datorii, despre uh, coerența care există între diferitele politici, despre schimbări climatice, despre modul în care ne putem asigura că dezvoltarea va avea loc și cum anume aceasta se va derula. Toate acestea sunt semne bune și acestea pot contribui la transformarea societăților și suntem uh, conștienți de faptul că acest lucru reprezintă un progres major. Acum aș dori să mă refer la raportul uh, Uniunii Europene, cel de-al doilea punct pe care doream să-l uh, evoc. E o viziune de 500 de pagini, deci, bă, cum vedeți, foarte multe informații care vin și din afară și reprezintă o bază clară pentru o evaluare solidă a modului în care se poziționează statele membre față de angajamentele pe care și le-au luat. Și în acest sens, suntem încântați încântați de faptul că uh, raportul este deschis, transparent, direct și numește responsabilitățile în mod clar are această abordare care își dorește să meargă dincolo de ajutorul pentru dezvoltare în sine. Avem nevoie de un sistem de impozitare mai bun, de o bună guvernanță de uh, o mai bună organizare a resurselor în intern și de surse suplimentare pentru investițiile care pot fi făcute în această perspectivă de dezvoltare. Deci și aici este un aspect pozitiv al raportului. Raportul este uh, în parte critic față de Uniunea Europeană pentru că consideră că aceste politici la nivel intern trebuie să fie coerente și coordonate cu politicile pentru dezvoltare pentru anumite regiuni, acolo unde Uniunea Europeană ar putea să facă mai multe și să investească mai mult. Și acum am putea poate analiza câteva slăbiciuni ale raportului. E un raport ambițios, dar și acolo există câteva uh, Uh, neajunsuri, mai ales în ceea ce privește implementarea. Și uh, avem senzația că raportul pune prea mult accentul pe acele ținte, uh, pe uh, țintele de dezvoltare ale mileniului. Haideți să fim sinceri, acestea nu vor fi realizate până în 2015, n-au mai rămas patru ani până atunci. Uh, și Uniunea Europeană în materie de uh, economie, în situație de criză, trebuie să mobilizeze uh, un supliment de 15 miliarde de euro suplimentar, deci, pentru următorii patru ani. Nu se poate face așa ceva. Haideți să fim realiști și să facem distinția între ceea ce este realist și ceea nu. Și sunt oarecum dezamăgit din acest punct de vedere de raport și poate că și Comisia nu pune accentul per ansamblu pe situație și se focalizează doar pe uh, țintele de dezvoltare ale mileniului. Uh, S-a vorbit despre un prag de 0,7% din resurse care trebuie alocate în acest sens. Eu cred că Uniunea Europeană ar putea să fie mult mai ambițioasă în momentul în care încearcă să uh, combine diferite surse pentru uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Uh, până în prezent nu avem uh, suficiente informații și suficiente programe pentru sistemele de impozitare, spre exemplu, pentru o mai bună guvernanță, spre exemplu. Și mai există și probleme în ceea ce privește modul în care sunt evaluate în mod sistematic politicile dezvoltate în țările în curs de dezvoltare pentru a vedea cât de serioase sunt aceste țări în momentul în care vine vorba de sistemele de impozitare și de modul în care se colectează veniturile. Uh, Uh, e vorba de uh, darea de seamă pe care aceste instituții uh, ar trebui să o facă în fața Uniunii Europene. Dacă un regim politic nu este interesat să aibă o astfel de sistem de colectare a veniturilor, atunci nu poți face nimic concret. Deci aici, în acest sens, analiza Uniunii Europene ar trebui să fie mai țintită de la caz la caz și să vedem care sunt țările care mobilizează uh, eforturi în acest sens. Deci foarte multe subiecte încă mai trebuie rezolvate. Întrebarea este dacă vom Uh, acorda fonduri acelor state care nu fac eforturi substanțiale. Uh, e vorba de răspunderea în intern a acestor țări, care ar fi abordarea diferențiată pe care ar trebui să aibă Uniunea Europeană față de uh, astfel de țări cum am putea să ne facem noi și mai bine temele pentru acasă în Uniunea Europeană, să obținem mai, rezultate mai bune uh, în uh, organizarea acelei coerențe între diferitele politici pentru dezvoltare, în așa fel încât să inversăm tendința. Deci este foarte important ca aceste uh, subiecte să fie luate în considerare. Și cred eu în concluzie, aș spune că soluția nu reprezintă mai multe fonduri, ci o mai bună coordonarea fondurilor bazată pe corresponsabilitatea diferiților uh, actori și diferitelor părți implicate, în așa fel încât să putem mobiliza și societatea civilă și sectorul privat și țările în curs de dezvoltare însele. Iar aplicarea unei diversități, găsirea unei diversități în sursele de finanțare ne va permite să evaluăm în mod concret impactul pe care îl putem avea asupra dezvoltării și care ar putea fi rolul Parlamentului European în acest context. Cred eu că Parlamentul European a fost oarecum uh, neglijat. Abia, abia este menționat, însă, după părerea mea, Parlamentul European ar putea juca un rol foarte important, ar putea trage semnalul de alarmă în momentul în care este nevoie de acest lucru, ar putea emite anumite avertismente în momentul în care se observă, spre exemplu, tendința de renaționalizare a uh, fondurilor pentru dezvoltare. E o tendință care există în aproape toate statele membre. Fiecare stat membru vrea să obțină o valoare adăugată pentru fondurile investite și Parlamentul ar putea să pună accentul asupra uh, ideii de a avea programe comune uh, pentru dezvoltare. Am putea să susținem anumite uh, state în mod uh, uh, unilateral. Deci, rolul Parlamentului European este acela de supraveghetor și, în final, aș dori să pun accentul de asemenea și pe un alt aspect, și anume Poate că e vorba de o obsesie, cuvântul e cam, cam puternic, dar e, această preocupare de a avea valoare adăugată pentru bani investiți, uh, rezultate concrete și imediate, acest lucru poate ar trebui să fie uh, reintrodus într-un context de de, pentru o perspectivă de, pe termen mai lung. Poate că la început rezultatele sunt mai puțin tangibile, dar pe termen lung munca depusă va da roade și acest lucru trebuie luat în considerare în momentul în care vrem, spre exemplu, să introducem această bună guvernanță la toate nivelurile. Și acest lucru ia un avertisment atât pentru statele membre cât și pentru Parlament și anume să ne asigurăm că pe termen lung rolul Parlamentului nu va fi neglijat și nu va fi favorizat această această abordare pe termen scurt, așa cum o vedem în momentul de față în rândul statelor membre. Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul colegilor. Voi începe cu domnul Kasmarek. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această prezentare. ajutorul pentru dezvoltare oficială nu este poate mecanismul uh, cel mai performant în ceea ce privește ajutorul pentru țările în curs de dezvoltare, dar Cine spune ajutor pentru dezvoltare, spune coerență a politicii noastre. Am asistat astăzi la uh, ședința Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, unde președinția poloneză și-a prezentat prioritățile. Unii uh, deputați europeni europeni au prezentat um, obiective, uh, inițiative um, care, dacă ar fi realizate, ar contribui la demonstrarea coerenței politicilor noastre, de exemplu, liberalizarea separării, liberalizarea, separarea sarcinilor uh, care revin OMC, Organizației Mondiale a Comerțului, în sensul creării unui nou organism mondial însărcinat doar cu gestionarea comerțului produselor agroalimentare, care ar proteja piețele împotriva produselor uh, provenite din uh, produselor de export. Uh, o da uh, ajutorul oficial are uh, această calitate de a fi coerent. Și acum am două întrebări foarte concrete de pus. Care, ar, care este ritmul de creștere a cheltuielilor noastre în ceea ce privește ODA, în mod special uh, referitor la Africa. Știm că obiectivele noastre nu au fost atinse. În uh, unele state membre, uh, sumele alocate ODA sunt foarte uh, reduse. Uh, dar există și uh, diferențe mari între statele membre. Um, Comisia Europeană are vreo idee în ceea ce privește cum să convingă statele membre ca să uh, contribuie uh, la nivel de 2%. Cum să le uh, facă să crească sumele alocate ODA? A doua întrebare este următoarea. Statele membre s-au angajat în uh, a realizarea obiectivelor definite în ceea ce privește ODA, asistăm la un fenomen foarte periculos, deoarece uh, statele uh, care, membre care contribuie cel mai puțin sau cea mai mică uh, sumă, alocă cele mai mici sume, afișează în același timp și o descreștere, de exemplu Polonia, România, Pol Letonia, care prezintă um, sume, alocă sume foarte mici, Uh, afișează în ultima vreme o descreștere a acestor sume. Oricum să poate fi pus capăt acestei situații. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Expunerile prezentate mă inspiră următoarele remarci. Uh, în primul rând, uh, referitoare la cele spuse de domnul Laporte. Sigur că eficacitatea ajutorului nu decurge uh, în principal din volumul acordat țărilor în curs de dezvoltare, trebuie să uh, ameliorăm sistemul perceperii impozitelor, colectării impozitelor. Mm, ori toate asta este o activitate, uh, constituie o activitate permanentă și într-un raport ceea ce se, nu, nu, e, nu se referă, nu e un contratimp în discuția noastră, este vorba de um, o chestiune permanentă în ceea ce privește actorii participanți la dezvoltare. Prin urmare, obiectivul nostru este uh, de 1,7%. Eu cred că uh, și dacă toate condițiile, așa cum au fost ele prezentate de domnul Laport, dacă totul este uh, uh, preluat, încă mai trebuie un uh, um, 1,7% ca să creăm o lume mai puțin nedreaptă, care să creeze o uh, diferență în interiorul nor- în țărilor și nu între țări. În al doilea rând, Acestea fiind spuse, o reflexie acum în ceea ce privește donatorii. Nu știu de ce continuăm să uh, afișăm această pudoare uh, atunci când uh, e vorba de a nu respecta obiectivele la care toți au subscris. Um, aș fi putut să mă pregătesc mai bine uh, consultând listele Comisiei de Dezvoltare a OCDE, dar oricum există trei sau patru categorii de țări sunt cele care au depășit 0,7%. Danemarca, Suedia, Olanda și Luxemburg. Uh, Olanda a hotărât să treacă de la 0,9% la 0,7%. Deci chiar dacă depășesc obiectivul uh, prevăzut, suma totală, în suma totală, cei 27 de actori contribuie practic la reducerea uh, Uh, speranței de a atinge uh, obiectivul. Um, există și țări, chiar dacă rămân, da, continuă să fie un exemplu, uh, încearcă să se apropie de obiectiv pe etape, până în 2015 uh, să atingă obiectivul finanțării. Am să citesc în mod spe- citez în mod special Irlanda, Spania, țări exemplare în această, uh, în această uh, chestiune, care răspund la ceea ce au contractat în, privinț, în, în cadrul consensului european. Și apoi există și acele țări care nu ajung să facă acest lucru, în special al, uh, Germania, ceea ce este uh, surprinză, destul de surprinzător. Uh, pentru că sunt printre cei mai buni actori economici. Sunt pe punctul de a pre, își prelu, relua stăpânirea uh, uh, cheltuielilor publice după câțiva ani de criză, după trei ani de criză. Apoi Italia Uh, de exemplu, sunt alte țări mai, uh, care au un handicap mai important în această situație. Am uitat să citez Regatul Unit, care este absolut exemplar în uh, chestiunea asta, pentru că Regatul Unit, în ciuda tăierilor masive practicate în toate sectoarele, a reușit să rămână la nivel. Este absolut extraordinar. Ce să înțelegem din toate astea? Există țări care înțeleg care nu fac nimic să atingă uh, nivelul de 0, obiectivul de 0,7% și sunt altele care, în ciuda unei uh, puternice recesiuni economice, uh, reușesc să își să rămână în cadrul obiectivului. Deci este o chestiune de voință politică și aș dori să, să punem accentul pe acest aspect pentru a pune la punct și o sensibilizare a tuturor uh, actorilor. Uh, și subscriu la cele spuse de domnul uh, Laport, și, dar subliniez acest aspect esențial, acela al voinței politice. Fie vrem să se atingă obiectivul, fie nu. Și dacă nu vrem să atingem obiectivul, atunci găsim tot timpul uh, pretexte. Dacă nu atingem un uh, obiectiv, e pentru că nu vrem. Asta este. Foarte bine. Acum cuvântul îi uh, revine doamnei Kellen. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să spun câte ceva despre voința politică. E, nu există voință politică sau interes în acest domeniu. Cred că e foarte bine că continuăm să ne axăm asupra obiectivului de 0,7%. Doar dacă creăm această presiune uriașă, putem să le facem pe guverne să le fie, rușite, să le fie rușine că nu ating obiectivele stabilite la nivel internațional. Dacă nu reușesc să facă asta, e ca și cum ar renunța la luptă. Și dacă nu suntem atenți, atunci vor crede că nu ne pasă dacă le ating sau nu. De aceea cred că trebuie să continuăm să punem presiune asupra acestui obiectiv de 0,7%. Cu siguranță nu e singurul aspect în cifrele la care am ajuns deja acum, vedem că există tot felul de cifre intermediare, intermediare care nu răspund la solicitările noastre. E foarte important să menținem acest obiectiv. În ceea ce privește coerența politică pentru dezvoltare e foarte importantă, fără acest element nu putem progresa și de aceea e foarte important ca în viitorul raport, raport al Comisiei să apară și aspecte legate de biocombustibil, de exemplu, sau alte domenii, comerț, agricultură și așa mai departe însă și acestea sunt importante pentru că altfel nimic nu va funcționa. Parlamentul European are un rol important pentru că este un co-legislator. Noi vorbim despre politică în domeniul transportului, eh, comerțului, noi nu suntem, noi cei din Comisia DEVE nu suntem auziți foarte bine în grupurile noastre politice, deci nu, au, nu ajungem la o coerență politică în propria noastră instituție. Trebuie să mai muncim asupra acestui aspect, să îmbunătățim situația. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că există o tendință în ceea ce privește valoare pentru bani. Acest aspect a fost menționat de dumneavoastră. Uh, vedem că problemele sunt luate de oameni, sunt mână de oameni care spun, da, am reușit să construim 500 de școli, dar nu spun ce fel de educație există în aceste școli. Și cred că acest lucru este îngrijorător, se întâmplă înainte de Buzon, de Buzan, unde vom putea vedea probabil o schimbare a programului în ceea ce privește dezvoltarea față de ceea ce exista până acum. Responsabilitate, responsabilitate comună, adică și guvernele din țările în curs de dezvoltare trebuie să fie responsabile. Da, e important, însă e doar o parte a poveștii și există două părți ale fiecarei povești și acest lucru este de multe ori uitat. Așa că noi, Parlamentul, trebuie să evităm o asemenea situație. Dacă vedem ce s-a discutat la ultimele sesiuni plenare în ceea ce privește bugetul, vom vedea că drumul care ne așteaptă nu e deloc ușor. Am o întrebare pentru comisie. Cred că e foarte bine că există acest raport, mai ales că arată în mod transparent răspunsurile statelor membre. În ce fel este acest raport uh, accesibil și societății civile și parlamentelor din uh, țările în curs de dezvoltare? Cum, răm- cum rămâne cu supravegherea democratică în țările în curs de dezvoltare? În Parlamentul European ne vom uh, concentra asupra democrației, însă nu trebuie să uităm că și noi suntem responsabili față de societățile din țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult! La parole... Cuvântul îi revine acum domnului Berman. <laughs> Da, însă doamna Keller a spus tot ce vreau eu să spun. Mulțumesc. Uh, voi vorbi pentru a respecta limba maternă a domnului Laport, voi vorbi în olandeză. În ceea ce privește acest obiectiv de 0,7%, uh, doar un buget în țările bogate este un buget care crește sau descrește în funcție de situația economică a țării respective. Dacă economia e bună, bugetul acesta pentru dezvoltare crește. Dacă e proastă, scade. Uh, Uh, pentru celelalte bugete, linii bugetare, întotdeauna există eforturi suplimentare, însă pentru acest buget consacrat dezvoltării ne adaptăm. Eu sunt de părere că ar trebui să insistăm că acest, uh, această țintă de 0,7% de ajutor pentru dezvoltare să fie respectată, pentru că, de fapt, e vorba de propria noastră prosperitate până la urmă. Chiar dacă acest lucru costă 50 de miliarde suplimentare, asta înseamnă, de fapt, că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să găsească alte surse de venituri pentru a își putea respecta angajamentul luat, ținta de 0,7%. Spre exemplu, ar fi simplu, taxa pentru tranzacțiile financiare. Uh, ar putea să fie utilizată pentru a ușura contribuțiile statelor membre la bugetul Uniunii Europene și ar putea permite să avem un supliment pentru ajutorul pentru dezvoltare acordat în mod oficial, în așa fel încât să putem uh, lua anumite măsuri în referitoare la schimbările climatice. Deci, Ideea este că nu ne putem resemna să nu realizăm acest obiectiv. Uh, doar cu ambiție putem ajunge la rezultate. Sunt de asemenea de acord cu domnul Laport, dar l-aș ruga să revină asupra unui punct. Uh, și anume, el a spus că trebuie să găsim noi metode de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, să avem o diversificare care să fie din ce în ce mai pregnantă în uh, aceste țări. Acum 50 de ani aceste țări erau pur și simplu sărace, dar situația s-a schimbat. Creșterea economică este resimțită și în aceste țări. Unii spun că e e vorba de economiile cele mai uh, uh, dinamice și că ele se află în Africa. Deci noi trebuie să stimulăm această creștere economică. Lucru care înseamnă în același timp că Trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii au posibilitatea de a participa la această creștere economică și că aceasta să nu fie rezervată doar elitelor și că țăranii, agricultorii, grupurile uh, sociale uh, marginale să poată participa la această creștere economică. Uh, femeile, spre exemplu, au un acces uh, mai îngreunat la anumite servicii financiare. Băncile refuză accesul la finanțare pur și simplu pentru că sunt femei, nu din alte motive. Deci noi trebuie să facem ceva. Noi, cei care gestionăm fondurile publice. De aceea aș vrea ca domnul Ghi să-mi spună cum anume această incluziune a unor surse sporite și diversificate de finanțare ne va permite pe viitor să veghem la o adevărată justiție și echitate socială în uh, aceste țări în curs de dezvoltare. Aș vrea să știu care sunt instrumentele prevăzute în acest sens. Știu că există o reformă a Băncii Europene pentru Investiții și anume că această bancă se va ocupa pe viitor pe, de infrastructuri, de proiecte mari. Dar aș dori să știu cum anume vom include și cetățenii care să poată să dispună de instrumente, spre exemplu asigurări care să le permită să participe la viața economică pentru că în momentul de față încă nu este cazul. În 2010, 11, 12 și 2013 acest lucru se va face, dar aș vrea să știu care este părerea domnului Laport. Mulțumesc, până doamna președinte, dau cuvântul domnului Cashman. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am fost prezent încă de la bun începutul dezbaterilor pe această temă, însă ascultându-i pe colegi, am reușit să Ehm, ajung la câteva concluzii și, într-adevăr, ehm, nu putem aștepta prea mult. Ehm, E adevărat că noi avem anumite ținte pe care ne le-am fixat și trebuie să ajutăm aceste țări în curs de dezvoltare. Dacă mi-aduc eu bine aminte, s-a preluat o sugestie de-a mea și anume să avem un raport anual uh, referitor la țările în curs de dezvoltare care au uh, îndeplinit, da sau nu, uh, obiectivele fixate. În plus de aceasta, am putea avea funte, surse suplimentare de finanțare Spre exemplu, taxa pe tranzacțiile financiare este o sugestie care a fost făcută de nenumărate ori. E vorba de o taxă pe materii prime, dar dacă uh, materiile prime, uh, cum ar fi, știu eu, grâul sau aluminiumul sau alte astfel de materii prime ar fi taxate, uh, acest lucru trebuie să se facă în mod transparent și să beneficieze țărilor în curs de dezvoltare. Uh, Uh, întrebarea este dacă taxele sunt plătite în acele țări de către concernurile multinaționale care operează acolo. Noi la Parlamentul European am putea face mai multe pentru a încuraja acest trend, pentru a ne asigura că sumele acestea sunt într-adevăr în beneficiul oamenilor din acele țări în curs de dezvoltare. Să ne asigurăm că acest comerț și acest sistem de impozitare și de colectare a taxelor este unul viabil în acele țări, lucru care ar fi deja un progres însemnat. Uh, sper că am fost suficient de succint, doamna președinte. Mulțumesc pentru atenție. Într-adevăr, am să-i dau din nou cuvântul domnului Cortes. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Mai întâi, aș dori să fac o afirmație. În momentul în care se vorbește despre voința politică, așa cum am evocat-o în ședința noastră, e vorba de acea țintă de 0,7% din PIB pentru 2015 și această țintă trebuie să o menținem, pentru că, nu uitați, anul 2015 trebuie să fie armonizat cu obiectivele mileniului și știm că obiectivele de dezvoltare ale mileniului încă nu s-au obținut, avem atunci această senzație politică că am putea să eradicăm sărăcia și să ajungem la acorduri clare pentru a pune capăt sărăciei. Deci, dacă ne menținem acest obiectiv de 0,7%, dacă acționăm în mod coordonat, dacă ținem seama de propunerile făcute pentru viitor, atunci cred că putem face acest lucru. Și apoi, aș dori să spun că prin ajutorul oficial Uh, pentru dezvoltare nu vom pune capăt sărăciei, dar vor contribui la acest lucru. Și statele membre trebuie să se angajeze în această direcție. Și o întrebare către uh, Uh, domnul Laport. Eu împărtășesc analiza dumneavoastră. Și, uh, într-adevăr, Parlamentul European trebuie să fie mai îndrăzneț pe această temă, trebuie să găsim acele formule care să ne permită să ajungem la acorduri. Uh, spre exemplu, investițiile pe termen lung care se realizează din partea Uniunii Europene să se facă în acele proiecte care vor contribui la dezvoltare și ca statele membre să decajeze resursele necesare pentru acest lucru și acțiunea să fie mai concertată. Acest lucru va duce la o spărire eficacității intervenției noastre în materie de dezvoltare pe viitor. Mulțumesc, până doamna. Mission le CDPM, eh, pardon, <laughs> pour les réponses. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei și reprezentantului CPCDM. Cred că au fost câteva întrebări adresate nouă și aș dori să răspund la fiecare dintre ele. Prima din partea domnului Cașmarec. Ce influență avem noi în ceea ce privește creșterea ajutorului oficial, în special pentru Africa? E o decizie care se ia la nivelul fiecărui stat membru, unde doresc să-și investească banii, spre ODA sau spre alte domenii. Noi nu putem influența acest aspect. Cu atât mai puțin avem o influență asupra regiunilor spre care să meargă banii. Putem face propuneri, vom face propuneri și în anul acesta despre viitorul politicii de dezvoltare. Ați văzut deja care sunt uh, propunerile pentru anul 2013, unde cerem o creștere a Fondului European pentru Dezvoltare. Și acesta se concentrează mult și pe Africa, dar acestea se axează pe comisie ca donor. Dacă doriți să vedeți 27 plus comisia, ce pot face cele 28 de părți împreună, ei bine, aceasta e la latitudinea parlamentelor și guvernelor naționale. Apoi, cum putem îmbunătăți situația, mai ales în țările despre care vorbeați, Polonia și Letonia? Vreau să vă spun că am uh, discutat uh, cu aceste țări, le-am confruntat, însă de fiecare dată primim același răspuns. Țările sunt cele care trebuie să se ridice la înălțimea angajamentelor pe care și le-au luat față de Uniunea Europeană. Cele 12 țări care au aderat din 2012 ne spun noi ne-am angajat doar să încercăm să ajungem, să încercăm și nu chiar să ajungem. E o interpretare interesantă a lucrurilor, pentru că e un limbaj pe care UE15 a folosit-o deja, dar nu s-au ascuns niciodată sub cuvântul vom încerca, ne vom strădui. Cred că trebuie să facem încă multe împreună cu guvernele, astfel încât să fie crescută cunoștin- cunoștința asupra importanței dezvoltării. Nu vorbim doar despre un act de solidaritate, ci să ne preocupăm de cauze atunci când ele apar și nu când este prea târziu. dar cred că trebuie să mai facem foarte multe. Majoritatea țărilor au, nu prea au tradiție în ceea ce privește acest ajutor pentru dezvoltare. La întrebarea domnului Görens în ceea ce privește voința politică, da, aveți dreptate, și Finlanda a ajuns la ținta intermediară pentru 2010, printre celelalte țări pe care le-am menționat. Franța aproape a ajuns acolo, a făcut multe demersuri pentru a se apropia de obiectiv. Sunt de acord cu dumneavoastră că sunteți uimit de Germania și a trebuit să vorbesc acum despre o campanie care are loc în Bundestagul German. Există o inițiativă, o petiție în cadrul Parlamentului, astfel încât aceștia să obțină sprijin pentru obiectivul de 0,7%. Deci, probabil, e o idee și pentru dumneavoastră în parlamentele naționale. E o cale care ar putea fi urmată să existe inițiative similare în parlamentele naționale, astfel încât să se câștige sprijin pentru obiectivul de 0,7%, ca ceva ce e fixat exact în timp și nu doar ca un obiectiv în general. Doamna Keller, despre următorul raport în ceea ce privește politicile pentru dezvoltare. De câte ori facem un raport cu acest subiect, ce pot să vă spun în acest sens? Nu vă pot spune dacă ne vom concentra pe biocombustibili, agricultură, comerț. Nu ne, eu nu lucrez în acest domeniu, dar cred că rapoartele despre care vorbeați întotdeauna conțineau și aceste puncte. Formul de la Abuzan, va, cred că acesta ne va acorda oportunitate de a discuta mai mult și un coleg de-al meu va, va fi aici mâine cu care veți putea discuta despre subiect. A mai existat o întrebare în legătură cu cum vom face astfel încât raportul nostru să fie cunoscut în țările în curs de dezvoltare? E o întrebare bună, dar reușim să împărț- împărțim informațiile în Uniunea Europeană. Am devenit mult mai transparenți în acest an prin intermediul acestui raport. Nu vă pot spune ce vom face spre țările în curs de dezvoltare. Voi vorbi cu colegii mei să văd ce fel de oportunități există însă cred că e foarte important să discutăm problema cu noua, noul Departament pentru Comunicare apoi cu delegațiile și prin delegații să ajungă informațiile la părțile interesate din țările în curs de dezvoltare. Următoarea întrebare în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare. Aici am văzut o dezvoltare interesantă. Ne gândeam că aceasta este o sursă nouă care ar putea aduce bani foarte mulți. Însă, acum, în propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual, văd această referință de a introduce o taxă pe tranzacțiile financiare, astfel încât să fie finanțat bugetul uh, general al Uniunii Europene. Nu știu dacă în comisie se va pune accentul pe îndreptarea acestor bani pentru dezvoltare sau pentru climă. E o dezvoltare interesantă. Va trebui să vedem ce se întâmplă. Știm că în unele state membre nu vom avea toate ușile deschise în acest sens. La întrebarea domnului Cashman, răspunsul e da. Există surse noi și inovatoare pe care le putem lua în considerație față de cele spuse de dumneavoastră. Mai există și comerțul cu certificate de emisii de dioxid de carbon. Cred că doar două state membre alocă fonduri special pentru climă. Cred că e ceva ce ar trebui dezvoltat mai mult în statele membre, dar din nou decizia rămâne la latitudinea lor. Da, m-ar bucura foarte mult dacă ați face o, dacă că facem un raport în fiecare an. Ar fi foarte bine să primim și un raport din partea dumneavoastră în care să spuneți ce vă deranjează, ce nu. Dumneavoastră aveți o altfel de audiență, ajungeți la alți oameni, așa că părerea dumneavoastră e importantă. Domnul Cortes, ați vorbit, ați vorbit despre parlamente? în statele membre, da, cred că e foarte important dacă reușiți să le vorbiți mai mult și să-i sensibilizați în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare. Colegul meu, Gert, care va vorbi despre mine, după mine, probabil va spune mai multe despre asistența oficială pentru dezvoltare. Domnule Laporte. Let me uh, Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să fiu foarte clar. Poate că au existat câteva neînțelegeri la mijloc. Eu am încercat să fiu oarecum provocator, să transmit mai multe mesaje. Evident că ajutorul oficial pentru dezvoltare, asistența oficială pentru dezvoltare este deosebit de importantă și, într-adevăr, trebuie să îndeplinim obiectivele pe care ne le-am fixat până în 2015. Nu există îndoială asupra acestui mesaj cheie. Ceea ce eu vreau să spun este că uh, ar trebui să înțelegem că uh, Uh, realizarea acestui procent 0,7% nu trebuie să ne împiedice să înțelegem că mai există și un potențial în afara asistenței oficiale pentru dezvoltare. Și anume, statele membre întotdeauna se concentrează pe AOD, dar mai sunt și alte aspecte care trebuie descoperite și, într-adevăr, raportul acesta a făcut un efort foarte mare în această direcție, pentru că listează toate sursele alternative de finanțare pentru dezvoltare și acestea au fost de mai multe multe ori uh, menționate. Ceea ce eu vroiam să accentuez e faptul că este important să trecem dincolo de AOD, deci dincolo de această focalizare pe asistența oficială pentru dezvoltare și să vedem cum putem mobiliza aceste surse alternative de finanțare pentru dezvoltare. Și întrebarea este cum ar putea face lucrurile mai bine Uniunea Europeană, să, inv- să investească mai bine și să ajungă la aceste rețele alternative pentru dezvoltare. Și acest lucru nu e doar o discuție despre volum, ci pentru că de multe ori avem tendința să discutăm despre volum și cifre. Eu cred că e vorba și de simț de răspundere, pentru că până la urmă simțul de răspundere pe care îl pot avea țările uh, beneficiare față de țările donatoare este cel mai important, pentru că cetățenii din aceste țări în curs de dezvoltare ar trebui să ceară uh, explicații guvernelor lor despre modul în care aceste ținte pot fi îndeplinite și cum se poate face acest lucru. Se poate face prin sisteme de taxare, de impozitare, prin măsuri interne care au drept scop uh, uh, un lucru și anume că cetățenii din țările în curs de dezvoltare pot să ceară un uh, grad de responsabilizare sporit din partea guvernelor lor. Acum, o altă idee eficacitatea investițiilor în țările în curs de dezvoltare trebuie să crească și mă bucur de faptul că acest lucru este susținut chiar și de instituțiile din acele țări în curs de dezvoltare, pentru că reacția normală ar putea fi, da, într-adevăr, Uniunea Europeană nu își îndeplinește uh, țintele și pune, aruncă răspunderea pe umerii țărilor în curs de dezvoltare. Dar dacă responsabilizezi țările în curs de dezvoltare pentru propria lor dezvoltare, lucrurile se vor uh, rezolva de la sine. Nu, nu cred că e așa așa. Fiecare instituție care intervine trebuie să fie conștientă de faptul că îi revine o parte din responsabilitate pentru a găsi acele surse alternative de finanțare a dezvoltării. Și dacă e să mă refer la consensul din Tunis, e bine, e un consens care a fost obținut uh, acum șase luni de zile uh, de către actorii principali de, de pe continentul african. Și, într-adevăr, ei au spus în mod foarte clar că una dintre recomandările cheie este că trebuie să uh, uh, în momentul în care se recunoaște importanța sporită a ajutorului acordat pentru dezvoltare, uh, ei bine, în același timp trebuie să se reducă dependența față de o, un astfel de ajutor. Și acest lucru se poate face prin utilizarea la maxim a tuturor oportunităților, prin investiții, prin extinderea capacităților interne ale piețelor, printr-o dublare a eforturilor pentru a mobiliza toate veniturile interne, care în 2008 reprezentau de 10 ori mai mult decât volumul obținut din afară. Deci, pentru a face acest lucru, Africa are nevoie de un sistem de impozitare corect și echitabil, funcțional, în și trebuie să se concentreze pe investiții care vor duce la creștere economică și la o mai bună mobilizare a surselor în intern. Eu cred că acest lucru ar trebui să fie o inspirație pentru toate țările donatoare, pentru întreaga comunitate uh, donatoare, pentru că statele membre împreună pot să ajute aceste țări să-și uh, reprogrameze, să-și reconstruiască modul în care fondurile CEP pe care le primesc pot fi utilizate uh, pentru dezvoltare în diferitele țări. Și iată că acum ajungem la cele discuții uh, care sunt mult mai interesante referitoare la modul în care putem îmbunătăți nivelul de trai. Există atât de multe oportunități în acest sens. Am discutat despre taxa pe tranzacțiile financiare, am discutat despre comerțul cu certificate de emisie, am discutat despre uh, sumele uh, uh, pe care cetățenii care se află în străinătate le pot trimite înapoi în familiile lor. Iată că avem o gamă largă de surse de finanțare care ne pot permite să uh, Uh, le utilizăm în beneficiu și în slujba acelor țări în curs de dezvoltare. Cred că ar trebui să investim mai multă energie în găsirea și utilizarea acestor noi forme de finanțare. Iar raportul este foarte clar, este foarte documentat pe, în acest sens. Și haideți că să punem în practică acest lucru. A venit momentul să aplicăm în practică acest lucru. Doamna președinte, da, e adevărat, ne-au rămas multe de făcut, e adevărat. Vom mai aborda și bugetul 2011, 2012. Comisia noastră a adoptat deja un mandat pentru uh, discuția tripartită. Raportoarea este domnul Gheorens. Acum domnul raportor a înaintat o serie de amendamente pentru Comisia de Buget, având în vedere propunerea Comisiei și primele cifre transmise din partea Consiliului. Vă amintesc faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este fixat pentru mâine, mâine miercuri la ora 17.30. Deci, aceasta este termenul limită. 17.30 mâine. Vom vota pe 29 august. Și acum dau cuvântul domnului Gărens. Mersi, doamna președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Această discuție vine într-un moment perfect. Imediat după discuția precedentă și aș vrea să mă reconciliez cu domnul Laport care a dat a făcut precizări utile, dar aș vrea să spun totuși că propunerile Comisiei, precum și atitudinea Consiliului, sunt uh, uh destul de regretabile, minabile mm, și insist, pentru simplu motiv că nu uh, încetează să spună că acest obiectiv de 0,7% deși uh, suntem de acord că e nevo- uh, uh, sunt de acord că trebuie să se meargă pe etape, nu se ajunge la creșterea sumei, nu ajungem la atingerea acestui obiectiv și, aș, și aceasta mi inspiră următoarea remarcă. Comisia se află sub constrângerea unor perspective financiare pe 2000, eh, până în 2013, 2006-2013 și pe de altă parte de anunțarea um, uh, perioadei 2013, ulterioarele 2013, care nu sunt mai încurajatoare. Dacă, pe de o parte, avem un obiectiv politic afirmat și Uh, determinat pentru a ajunge la 0,7%. Pe de altă parte avem uh, sistemul bugetar funcționează ca o frână și nu ca un motor. Discursul politic în cazul ăsta este motorul, iar constrângerea financiară um, este uh, pune, aduce la un loc um, Comisia, Consiliul și Parlamentul și este o frână în interiorul acest acestei constrângeri, acestui um, cadru, suntem obligați să ajungem la, să facem niște alegeri politice. Ori, pentru bugetul 2012 um, se face în detrimentul cooperării. Ori, este exact contrariul la ceea ce se uh, afirmă o, în mod oficial. Comisia a spus, de altfel, în prima prezentare uh, priorității politice că nu eram suficient de, că nu suntem suficient de ambițioși. Or, uh, dacă asta se dorește, uh, se va ajunge și la asta. Nu suntem foarte exigenți. Vrem pur și simplu să se uh, restabilească situația exante. De ce să reducem bugetul DCI? Comisia propune o reducere de 70 de milioane. Se propune 65 de milioane. Este minabil, e deplorabil. Nu, nu numai pentru bugetul din 2011 există și alte atacuri uh, împotriva DCI. Comisia propune și un transfer de 51 de milioane de, uh, uh, din DCI pe 2000, pentru 2011. Eh, i-am trimis domn, eh, președintelui Comisiei eh, Financiare, domnului Lamasur, o scrisoare în legătură cu acest subiect și acest subiect Comisia uh, propune o reducere a DCI de, cu 100 de milioane în 2013. Este inadmisibil acest lucru. În ceea ce privește Um, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, America Latină, Asia Centrală. Uh, comisia propune o tăiere de 65 de milioane um, față de 2011 și propun să se revină la suma de dinainte. Comisia apoi propune o tăiere de 100 uh, de milioane față de 2011, ori eu propun restabilirea uh, a ceea ce s-a stabilit pentru 2011. Uh, comisia propune o reducere apoi a uh, instrumentelor sale de 50 de milioane și eu propun o revenire la ceea ce s-a stabilit pentru 2011. Comitetul Local pentru Dezvoltare propune propun de asemenea restabilirea pentru 2011. Propun de asemenea restabilirea Dacă ă, Comisia a mai propus o ă, pentru, pro, pentru proiectul pilot ă, în ceea ce privește violența, violențele sexuale, propun o revenire, o revenire în comisia pregătitoare pentru 2,5 milioane. Este decizia coordonatorilor din iunie. Acum, tăierile Consiliului. Și aici propun revenirea la uh, cifrele propuse de comisie. Uh, sănătate. Uh, Consiliul propune o tăiere de 45 de milioane și propun restabilirea uh, la nivelul 2011. Securitate alimentară, nu am impresia că uh, amenințarea referitor uh, față de securitatea alimentară se reduce, deci și aici propun să se uh, restabilească tăietura de 6 milioane. Um, în ceea ce privește um, partea monetară, pro, Comisia și în ceea ce privește catastrofele și aici propun restabilirea uh, la nivelul 2011 uh, în ceea ce privește crizele globale și aici fondurile sunt mai mult decât necesare și propun revenirea la ceea ce s-a stabilit. Tot ceea ce am spus până acum sunt tăieri uh, prevăzute de Consiliu. Comisia nu e lipsită de propriile greșeli, dar uh, de data aceasta nu, în cazul ăsta nu este nevoie de nu mă refer la uh, ea. În ceea ce privește cheltuielile administrative, toate evaluările ne spun că e nevoie să avem un nivel de resurse umane nivelul de persoane ocupate care să gestioneze programe. Acest, acest personal nu trebuie să fie redus pentru că uh, Totul a fost întotdeauna contraproductiv și aici um, propun revenirea, restabilirea tuturor tăierilor în domeniul administrativ, uh, inclusiv în ceea ce privește personalul de pe teren care este indispensabil. Și Acum uh, aș dori să ascult ce părere aveți în legătură cu ceea ce am propus, dat fiind faptul că uh, amendamentele, termenul pentru depunerea amendamentelor este 13 uh, iulie 17.30. Francezii sunt aici chiar și pe 14 iulie, domnule Görens și a, îmi spun din nou, a vrea fiind prietenia pentru toată componenta franceză din această adunare. Trec acum cuvântul, spune doamna președintă, la dom- domnului Berman. Vă mulțumesc, domnul, doamna președintă. E foarte simplu. Cred că Charles Görenz face aici un exercițiu necesar de restabilire a bugetului, așa cum a fost el hotărât, uh, mai ales în ceea ce privește ajutorul pentru teritoriile palestiniene. Nu văd ce, cum se justifică uh, o tăiere de o treime a ajutorului uh, deci e vorba de, 200, de la 300 de milioane la 200 de milioane. Deci ce justificare poate să ne dea Consiliul pentru această tăiere? Și e o întrebare pe care o adresez Consiliului reprezentat aici cum justifică o astfel de tăiere drastică, severă? Uh, poporul palestinian care este uh, sufocat din punct de vedere Uh, social, cultural, uh, umanitar, care trăiește într-o situație de uh, sărăcie extremă și pentru care ajutorul european este absolut necesar ca să supraviețuiască nu numai în banda Gaza, ci și în teritoriile palestiniene, în, în celelalte teritorii care nu au avut mm, până acum mm, niciodată o perspectivă, nu au beneficiat de o perspectivă reală care care nu au putut să, să care nu pot să trăiască fără ajutorul uh, european uh, și de aceea susțin propunerea lui uh, uh, Charles Görens pentru restabilirea acestui ajutor. Sunt șocat și mai mult decât surprins să văd uh, această tăiere deja din mm, uh, bugetul și așa foarte uh, slab al uh, misiunilor de observare. Uniunea Europeană a hotărât deja că acolo unde poate să existe ca forță potențială este în sprijinirea statului de drept, a democrației, a democrației care se naște. Acest lucru se face grație mai multor instrumente și unul dintre ele este misiunea de observare a alegerilor. Or, nu văd, nu înțeleg de ce Consiliul uh, consideră că trebuie să uh, reducă acest buget. Mm, este vorba practic de o, o, prețul pe care, uh, îl, îl, uh, care uh, trebuie plătit pentru o misiune. Deci se dorește de ajutor, uh, să, se vină ajutor democrației sau nu, dar să se hotărească și să spună. Prin urmare, uh, deci uh, susțin uh, și e susținerea uh, social-democrată pentru raport raportor și aștept răspunsul uh, Consiliului. Uh, vă mulțumesc foarte mult și acum cuvântul aparține domnului Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Görens pentru munca depusă. Mulțumesc pentru amendamentele depuse și voi mai vorbi despre acestea imediat. Îi mulțumesc și pentru faptul că m-a sprijinit în ceea ce privește propunerea preliminară pentru proiectul pilot. Uh, în ceea ce privește mortalitatea în rândul mamelor. Era vorba de un grup mic de țări africane. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru evaluarea pe care a făcut-o în ceea ce privește rețeaua țărilor africane din programul 5 în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru cooperarea de care au dat dovadă și pentru sprijinul acordat. Charles, abordarea ta în această chestiune este foarte corectă. Nu trebuie ca țările în curs de dezvoltare să fie cele asupra cărora se aruncă povara austerității bugetare. Ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în vecinătate ne arată că Viața oamenilor din lumea în curs de dezvoltare are nevoie de și mai multă atenție decât înainte de criza economică. Și de aceea îmbrățișez faptul că ai vorbit despre aceste chestiuni, ai spus despre ce se va întâmpla cu ajutorul pentru refugiați dacă aceste tăieri vor fi implementate. În același timp, importanța săptămânei trecute a dezbaterii care a avut loc în ceea ce privește violurile în masă în, în Republica Democrată Congo. Dacă nu ținem cont de ce de angajamentele pe care ni le-am luat, atunci, din punct de vedere moral, vom fi falimentari. Apoi, victimele violențelor sexuale în Republica de Congo. Da, acestea există. Pe de o parte, Parlamentul spune ceea ce crede, dar e nevoie și de propuneri concrete și de resurse, astfel încât viețile oamenilor să se schimbe. Sprijin propunerea ta în ceea ce privește un fond global pentru tuberculoză, sida și malaria și și în ceea ce privește ajutorul pentru teritoriile palestiniene. Dacă ar fi trebuit să alegem raportorul perfect în această comisie pentru acest subiect, să știți că am ales foarte bine, v-am ales pe dumneavoastră. Sunt absolut uh, uh, epatată. Acum este, cuvântul îi revine doamnei Keller. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Grupul verzilor este absolut de acord cu raportul dumneavoastră cu amendamentele care au fost înaintate și, din păcate, raportorul nostru din umbră nu poate fi prezent, însă sunt sigură că pot spune acest lucru în numele său. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Kașmarek. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori la rândul meu să mulțumesc domnului Görens pentru aceste amendamente care sunt și bune și necesare din partea comisiei noastre. Acum, în ceea ce privește ajutorul acordat uh, Palestinei, acolo poate uh, lucrurile nu sunt suficient de precise, mai ales în cea de-a doua frază a uh, expunerii de motive. Nu trebuie să scădem acest ajutor cu siguranță. Dar în uh, cea de-a doua frază se spune că nu trebuie să reducem. Ori, amendamentul prevede o creștere a fondurilor alocate comparativ cu cele din, uh, de anul trecut. Deci, cerem nu o stabilizare a fondurilor alocate, ci o creștere a acestora. Acum, în ceea ce privește Republica Democratică Congo, am avut săptămâna trecută o dezbatere uh, joi la cazurile de urgență uh, referitor la aceste uh, violuri în masă. 15.000 de persoane victime, de fapt e doar un mic procent al violențelor sexuale din întreaga lume. Din păcate, statul și guvernul congolez nu poate pune capăt acestui fenomen și o sumă de 2 milioane nu e exagerată, știind foarte bine că uh, misiunea noastră în Republica Democratică Congo are un cost total de 7 milioane. Deci, trebuie să vedem cum anume putem organiza alegeri uh, echitabile și, aș spune, chiar sincere după ceea ce s-a întâmplat în nordul Africii, în uh, Egipt, în Tunisia și așa mai departe. Și vedem că prin această propunere se reduce în mod drastic fondurile, se reduc în mod drastic fondurile acordate Republicii Democratice Congo, însă cu o reducere uh, de fonduri, cum putem să uh, Uh, ajungem la democratizarea acestei uh, regiuni. Eu cred că o reducere se poate face dacă se face din convingeri politice, dar nu din motive financiare. Și deci, cu atât mai mult trebuie să sprijinim victimele uh, violurilor din această regiune. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dau cuvântul domnului Gheorens. A, nu, mă înșel. Se corectează doamna președinte. Mai întâi am să dau cuvântul reprezentantei comisiei, doamna Simionova și domnul uh, Vutron pentru, din partea DG Buget. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Mă numesc Jacques Vontron de la Direcția Generală pentru Buget, care se ocupă de bugete și doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru observațiile sale și pentru faptul că a recunoscut un lucru și anume că nu trebuie să confundăm propunerea Comisiei și uh, analiza Consiliului, două lucruri total diferite. Aș dori să amintesc faptul că noi am făcut o propunere de buget care se înscrie într-un cadru financiar, un cadru financiar care reprezintă o regulă clară a unui joc desfășurat de către instituțiile europene, Consiliu, Comisie și Parlament. Și noi nu trebuie să depășim prerogativele noastre. Deci, bugetul este decis de către cele două instituții cu competențe bugetare, Parlamentul și Consiliul. Comisia a făcut o propunere, dar ne confruntăm și cu realitatea, și anume crize bugetare și financiare importante în statele membre. Deci e nevoie de înțelepciune, e nevoie de rigoare și pentru bugetul comunitar. Acest lucru este evident pentru noi la Comisie și propunerile făcute țin seama de aceste aspecte. Da, și în plus de aceasta uh, uh, vom ține seama și de îngrijorările prezentate de domnul raportor. Există anumite realități în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul pentru dezvoltare, în sensul că diferiții parteneri pe care îi avem, pentru că știu foarte bine, doamna președinte, că dumneavoastră uh, concentrați, vă concentrați atenția asupra ajutorii pentru dezvoltare, dar mai există și alte teme, țările candidate, spre exemplu, ajutoarele pentru țările terțe, Uh, subiecte care nu sunt poate uh, evocate aici, dar uh, e vorba de țări care beneficiază de ajutor pentru dezvoltare. Aici discutăm despre 2005-2006, cadrul acesta a fost fixat cu anumite puncte de referință, cu anumite marje care încă mai sunt prezente și pe care Comisia în fiecare an le propune pentru a le aloca în funcție de nevoile rubricii 4 și, mai ne- și e vorba și de instrumentele de flexibilitate. Instrumente de flexibilitate asupra cărora uh, avem oarecare influență și posibilitate de intervenție. Deci, în mod repetat, propunem Consiliului și Parlamentului, celor două autorități bugetare, uh, să putem utiliza aceste instrumente. Spre exemplu, dacă ne gândim la Haiti anul trecut, uh, acolo am avut o solicitare, am propus și Parlamentul a acceptat să utilizăm un instrument pentru Haiti. Acum trebuie să vedem că situația evoluează pe teren în mod foarte diferit și sunt de acord cu cele spuse de domnul Görens, domnul raportor, uh, referitor la schimbarea uh, care intervine în anumite țări, și anume țări care nu mai sunt țări care primesc ajutor pentru dezvoltare, ci devin țări beneficiare uh, în materie de ajutor pentru dezvoltare. Avem un proiect de buget, avem o scrisoare rectificativă și uh, cred că domnul raportor va ține seama de acest lucru. Această scrisoare rectificativă este una foarte curajoasă pentru că demonstrează uh, și de altfel Parlamentul dumneavoastră susține acest lucru, demonstrează că există eforturi pentru a susține aceste noi democrații în nordul Africii și pentru care noi la comisie propunem sume proaspete, 400 de milioane în 2012 pentru această regiune și deci ne putem referi și la obiectivul de ajutor pentru dezvoltare. Uh, în acest sens, din punct de vedere al Comisiei, aceste țări, în mod oficial, intră în această categorie și în momentul în care se adaugă sume noi, 400 de milioane, din punct de vedere statistic, știu că statisticile nu sunt chiar așa de importante, ei bine, noi ne-am îndeplinit acel contract moral, de natură morală, pe care îl avem față de aceste țări. Apoi, în ceea ce privește scrisoarea rectificativă, aș vrea să insist asupra reorientărilor pe care le propunem acolo. Și anume, există anumite țări și mă refer aici la acel transfer la care s-a referit domnul uh, Charles Görens, numărul 20, uh, asupra căruia comisia dumneavoastră s-a pronunțat și care va fi discutat mâine la Comisia pentru Bugete, e bine, este foarte important să știm că țările care asupra, pentru care depunem realocări, propunem realocări, sunt țări care fie nu sunt interesate de ajutorul pe care îl propunem, spre exemplu Venezuela, sau sunt țări exportatoare de petrol, sau sunt țări pentru care avem sisteme de cooperare, spre exemplu învățământ, ce vor continua, dar și statele membre au acest tip de ajutor pe care îl pot propune. Deci, spre exemplu, Mexic, Brazilia, Venezuela, dar și India și Thailanda, propunem realocări. Realocări uh, înspre țări din bazinul Mediteranei care au nevoie de aceste fonduri și pe care nu le putem dezamăgi în următoarele luni, având în vedere criza cu care se confruntă această regiune a lumei. Iată, doamna președinte, ceea ce doream să spun. Iar în final aș dori să-i mulțumesc domnului raportor uh, pentru restabilirea creditelor din, de natură administrativă. Comisia propusese creditele la un nivel potrivit care să țină seama și de creșterea uh, volumului de muncă și Comisia are o rată de executare uh, a uh, acestor proiecte excelentă, iar creșterea pe care o propuneam noi este proporțională cu prerogativele și competențele și portofoliile ce ne-au fost încredințate spre gestionare. Iată, deci, în câteva fraze, doamna președinte, ceea ce doream să spun și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră uh, în vederea restabilirii sumelor administrative pe care noi le propusesem în proiect și în scrisoarea rectificativă. Mulțumesc, spune doamna președinte, nu sunt chiar sigură că sunt de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră, dar am să dau cuvântul mai întâi domnului Berman, după care am să dau cuvântul și domnului Görens. Dar mi se pare că n-am auzit niciun răspuns, spune domnul Berans, uh, uh, Berman, referitor la Palestina. Da, domnul Berman are dreptate, am uitat să răspund la acest lucru. Într-adevăr, volumul pe care îl propunem noi în proiectul nostru de buget corespunde unui volum mai mare decât ceea ce avem uh, în fondurile plurianuale uh, votate pentru perioada 2011-2013 și care au fost uh, votate de, acceptate de diferitele instanțe. Mă gândesc la Parlament, spre exemplu, în cadrul revizuirii proiectelor strategice de ajutorare a acestei regiuni. Aș dori să spun că pe acest punct trecem deci de la 300 de milioane, într-adevăr, la 200 de milioane, o reducere de o treime. De ce? Pentru că există un anumit număr de mecanisme de ajutor care există și care, uh, de care Palestina poate beneficia. Deci nu e doar o abordare pe linie bugetară. E o abordare ținând seama și de instrumente și cu siguranță că Palestina va putea beneficia din ce în ce mai mult de astfel de instrumente. În momentul de față am stabilit acea linie, bugetară de supraviețuire și uh, acordăm aceste fonduri autorității palestiniene, dar cred că Uniunea Europeană ar putea nu, să suplimenteze aceste sume prin proiecte de dezvoltare. Însă pentru asta ar trebui ca veniturile bugetare normale ale autorității palestiniene să fie garantate. Noi am ajutat, am încercat să deblocăm aceste sume, sume care ajung în mod repetat și reprezintă, de fapt, asistența pe care o acordăm. E vorba de drepturile uh, și taxele vamale care fuseseră confiscate până acum de autoritățile israeliene și care acum ajung la autoritatea palestiniană. Deci vedeți că pe ansamblu acest lucru corespunde sumei uh, totale care, de fapt, lipsește în uh, această rubrică bugetară. Deci, Uniunea Europeană nu trebuie să se uh, substituie resurselor și veniturilor normale pe care autoritatea palestiniană ar trebui să le poată avea. Uh... Scuzați-mă, rare ori un uh, ecran de fum s-a exprimat atât de bine în franceză. Eu ce vreau să aflu e următoarea chesti- chestiune. Dacă tăiați 100 de milioane și spuneți că există mecanisme care pot să preia sarcina, care sunt acele mecanisme? Asta e tot. Nu este vorba de un ecran de fum, de o perdea de fum există țările din vecinătatea teritoriilor palestiniene. Un mecanism. Apoi, noi ne propunem să uh, întărim uh, e, ajutorul cu redistribuire, dar și cu, uh, cu uh, ar, uh, bani noi. E, nu e vorba de o tăiere, e o tăiere față de anul trecut, dar este mai mult decât s-a stabilit inițial pentru uh, uh fondul 2012-2013. Deci instrumentul uh, vecinătății, dar și alte instrumente, alte mecanisme care există, uh, care pot fi utilizate în Palestina și uh, noi uh, dorim uh, să nu mai facem doar transferuri bugetare care să facă să funcționeze administrația palestiniană. Scuzați-mă, spune doamna președintă, doar două vorbe apropo de perdeaua de fum. Practic, ceea ce e, vorba nu doar de a întări finanțarea în Palestina, ci primăvara arabă. Scuzați-mă, ă, Palestina face parte din vecinătate. Scuzați-mă, cu la același nivel ca Tunisia, Egiptul și alte țări, Palestina va putea folosi uh, fonduri uh, ă, puse în, în pagină, așa cum cuvântul uh, îi aparține domnului Gheorenț eu aș vrea să renunț la acest termen de perdea de fum ca să îl folosesc pe cel de nebuloasă. Nici eu nu sunt satisfăcut uh, cu uh, răspunsul. Cred că um, în continuare e o neînțelegere între dumneavoastră. Deci, uh, explicația pe care tocmai ați dat-o mi se pare plauzibilă. E un sum, am uh, depus o uh, solicitare eh, la eh, un vra care, mm, mm, unde spuneam că aș fi foarte jenat de o reducere de fonduri, dar eh, o să văd poate și cu dumneavoastră în ce măsură se poate restabili toată situația. A doua remarcă, tot ca reacție la ceea ce ați spus, în privința schimbării situației de pe teren Sigur că da. Uh, avem țări care au fost în curs de dezvoltare și care au, astăzi sunt țări uh, emergente sau care deja uh, au ieșit din această stare, dar o parte din mm, membrii care doresc să ia din banii destinați țărilor emergente ca să redistribuie țărilor mai puțin avansate, um, Preferă totuși ca mai puțin de jumătate uh, din fondurile de dezvoltare să, uh, sunt alocate țărilor în curs de dezvoltare. Este o discuție pe care nu o putem rezolva în cadrul uh, discuției actuale și trebuie să ne uh, uh, întoarcem, să revenim la ea, uh, dar schimbarea modului de alocare nu trebuie să se repercuteze asupra volumului uh, Uh, pentru că altfel uh, obiectivul de 0,7% devine o himeră uh, pentru 0,7% până în 2015 atins prin etape, rămâne un obiectiv pentru noi și e vorba aici deci de voința politică și în această logică trebuie să mergem să urcăm, nu să coborâm. De asemenea, îi mulțumesc doamnei Keller pentru sprijinul acordat și domnului Kaczmarek. Uh, Aș vrea de asemenea uh, să uh, îi mulțumesc și lui uh, domnului Berman și domnului Michael Cashman care a găsit cuvintele cele mai juste atunci când uh, suntem responsabili politici, uh, ne face bine să auzim astfel de cuvinte. Michael, să știi că drept în inimă m-a atins, uh, m-au atins cuvintele tale. Am venit aici uh, plec de aici cu ideea că pentru un socialist, Michael, uh, e o persoană de bine. În sfârșit, ultima remarcă, deci, în ceea ce privește atitudin, în ceea ce privește atitudinea destul de curioasă a Lady Ashton. Pentru că eu nu m-am auzit-o până acum exprimându-se în legătură cu bugetul. Cu atât mai mult cu cât ea vrea să asigure uh, gestionarea politicii de cooperare. Ea a fost însărcinată de responsabili naționali um, cu această politică. Nu ne-am putut uh, întâlni cu Charles Michel în timpul președinției belgiene, nu ne-am putut întâlni nici cu um, uh, reprezentanții um, președinției ungare, care tocmai s-a încheiat. Nu știu dacă ne vom putea întâlni cu reprezentanții președinției poloneze, dar aș vrea oricum tot ca, ca Lady Ashton să-și explice poziția. Uh, ca responsabil, responsabil al Serviciului de Acțiune Exterioară, Externă susține propunerea făcută la nivelul Consiliului, aș vrea să se exprime pentru că statutul ei hibrid lasă deschise multe întrebări. Și dat fiind faptul că este uh, primul responsabil politic este ea care trebuie să asume angajamentele făcute de Uniunea Europeană. Doar, mă rog, dacă consensul Uniunii uh, Europene în materie de cooperare nu mai face parte din soclul uh, doctrinar. Uh, de asemenea, uh, aș vrea să amintesc și scadențele care vor veni. Anne-Louise, uh, spune doamna președintă, îmi spune că Lady Ashton uh, se va exprima la o reuniune a Comisiei DV în uh, toamnă și ne bucurăm că vom avea ocazia să-i punem toate întrebările atunci când va veni la reuniunea noastră. Uh, e deja 12 și 20, uh, reuniunea noastră uh, se încheie, lucrările se, se încheie aici și ne revedem la ora 15 tot în această sală.